Uh, dragi colegi, dragi oaspeți, aș vrea să începem uh, întâlnirea, ședința. Vă urez bun venit tuturor. Din nefericire, timpul trece foarte repede. Ne amintesc că parcă ieri a fost uh, întâlnirea de acum un an când comisarul prezenta pachetul legislativ și acum suntem în Uh, în pline negocieri și cu Consiliul avem întâlniri uh, regulate și sper că în câteva luni, aș vrea să spun până la sfârșitul anului, dar pe de altă parte sunt prevenite să nu facem astfel de angajamente pentru că sunt mulți factori uh, asupra deciziei, dar sperăm totuși să fim gata în curând pentru o nouă adăugire la politica noastră regională. Știți că noi, în calitate de parlamentari europeni, pentru prima oară suntem uh, colegiuitori 100%. Înseamnă că suntem pe picior de egalitate cu Consiliul, pentru că acum aplicăm pentru întregul pachet de politică de coeziune procedura uh, legislativă ordinară. De asemenea, aș vrea să vă spun că în ce privește multe elemente din cadrul legislativ, susținem puternic Comisia. De asemenea, pe multe chestiuni suntem uh, uh, pe aceeași lungime de unde cu Consiliul, dar sunt câteva elemente destul de importante pentru viitorul politicii de coeziune, uh, unde va trebui încă să mai lucrăm și să încercăm să găsim un compromis. Aș vrea să spun că toți susținem foarte puternic abordarea nouă pe care a propus-o Comisia și anume să avem această reglementare generală, reglementare umbrelă pentru toate cele cinci fonduri, care să asigure coerența între regulile folosite pentru fonduri și, uh, de asemenea, coerența și sinergiile în cadrul uh, fondurilor. Principalul obiectiv al uh, cadrului financiar anual de asemenea, susținem ideea de a avea acest nou document care înlocuiește uh, cadrul uh, național strategic de referință, un document mai puternic, de tot un uh, cadru strategic care acoperă toate fondurile și sperăm că vom stabili fonduri, principiile orizontale pentru acele fonduri și, de asemenea, vom crea o bună bază pentru o mai bună coordonare între politica de coeziune și alte instrumente financiare pe care Uniunea Europeană le are la dispoziție. Mă gândesc aici în primul rând la orizontul 2020, dar și alte noi elemente, cum ar fi facilitatea Connecting Europe sau uh, programe speciale de natură uh, socială. Uh, legate de schimbările sociale. Și de asemenea aș vrea să vă spun că suntem mari susținători noi, Parlamentul, a parteneriatului uh, îmbunătățit, așa cum este propus uh, de acest nou cadru de politică și sperăm că toate problemele importante pentru programare și implementare vor fi co-decise între, nu doar între Uniunea Europeană reprezentată de Comisie, dar și guvernele, și guvernele naționale, dar și cu implicarea puternică a autorităților locale și regionale și a altor uh, parteneri identificați uh, de Parlament în acest regulament, pentru că Parlamentul dorește un parteneriat cu societatea civilă, cu diversele organizații și diverse cadre de manifestare din țările membre. Vrem ca ei să participe de asemenea în acest uh, parteneriat, în acest acord de parteneriat. Așadar, vrem să întărim parteneriatul uh, în noul cadru de politică de coeziune. De asemenea, susținem puternic dimensiunea teritorială a politicii noastre. Sperăm că vom avea un rol întărit uh, pentru actorii locali și regionale, autoritățile locale și regionale și de asemenea sper că dimensiunea teritorială reprezentată de noi instrumente legate de dezvoltarea locală, de mobilizarea dezvoltării locale și propunerea, în propunerea Comisiei sunt câteva noi instrumente care ar trebui să întărească dimensiunea locală a creșterii, a schimbărilor structurale și în același timp să implice toți partenerii. Și asta ar trebui să fie caracteristica importantă a noii politici. De asemenea, susținem foarte mult nevoia de a ne concentra resursele. Știm cât de dificil este din experiența uh, trecută a politicii de coziune, pentru că nevoile sunt foarte diverse și în acest moment când trecem prin criza economică ne înțelegem că va fi nevoie de multe acțiuni pentru a care să se orienteze în special la către specificitățile teritoriale. De aceea, deși susținem concentrarea tematică, încercăm prin propunerile noastre și mandatul nostru, să aducem mai multă flexibilitate în această dimensiune de politică, pentru că noi credem că ar trebui să dăm regiunilor și municipalităților capacitatea de a-și adapta programele caracteristicilor lor specifice pentru a folosi mai bine potențialul pe care l-au pentru a realiza creștere economică și creare de, sustenabilă de locuri de muncă și, în special, criza a atins în moduri diferite teritoriile diferite, deci cred că trebuie să fim mai sensibili din acest punct de vedere. De asemenea, cred că uh, încercăm foarte puternic să întărim cooperarea în cadrul, în interiorul politicii de coeziune, pentru că asta ni se pare o forță puternică de schimbare pozitivă, de creștere, de creare de noi locuri de muncă și, de asemenea, cred că dacă avem mai multă cooperare, cred că coeziunea și convergența uh, de-a lungul și de-a latul Europei vor crește și trebuie să întărim mecanismul de convergență în Europa, mecanismele de convergență în Europa, pentru că acestea au slăbit în ultima vreme. Însă, trebuie să spunem că Uh, și în cel mai bun cadru posibil pe care l-am creat noi instituțiile europene, cu participarea parlamentelor naționale și a reprezentanților uh, autorităților locale și regionale. Avem o cooperare foarte strânsă cu Comitetul Regiunilor, vreau să vă informez. Deci chiar dacă am avea cel mai bun cadru posibil, și uh, întotdeauna ar trebui să încercăm să îmbunătățim acest cadru și sper că așa se va întâmpla și acum. Nu vom putea să obținem rezultate dacă nu avem și un buget decent pentru uh, Uniunea Europeană pentru anii următori. Și aș vrea să spun, să menționez două, trei probleme în acest context, pentru că aș vrea să vă conving că faptul că avem și toți înțelegem că trebuie să avem această perioadă de consolidare bugetară la nivel național în, în fața noastră în viitor și că trebuie să reducem deficitele, că trebuie să avem uh, datorii sustenabile. În ciuda acestei logici, cred că ar trebui să uh, țintim ca la nivel european să avem un buget care să genereze realmente creștere și uh, știm că pentru investiții este nevoie de o masă critică de finanțare și cred că trebuie realmente să înțelegem că pe măsură ce consolidăm bugetele la nivel național, nu putem avea aceeași logică la nivel european. Avem nevoie de uh, fonduri care să catalizeze dezvoltare foarte importantă asta în Europa și nu uitați că bugetul european e un buget de investiții. În ciuda tuturor stereotipurilor care există și miturilor, abia 5% din buget merge către instituțiile europene, restul bugetului reprezintă investiții în statele membre, în regiuni, în orașe. Deci cred că ar trebui să repetăm acest lucru pentru că aceste stereotipuri negative continuă să existe în mass media europeană. A doua chestiune pe care aș vrea să o ridic este că vor fi de asemenea foarte multe consecințe în acest proces de consolidare bugetară la nivel local și regional. Vom avea nevoie de cofinanțare pentru politicile europene și deja vedem astăzi că uh, responsabilitatea financiară contează și la nivel local și regional și există uh, provocarea aceasta a nevoii de a consolida bugetele locale și regionale, care uh, le va produce, le va crea unele probleme de cofinanțare celor de la acest nivel. Și asta ar însemna că investițiile europene nu s-ar putea face, ceea ce la rândul său poate crea o grămadă de probleme. Așadar, trebuie să semnalăm acest lucru parlamentelor naționale și să încercăm să ajutăm să facă față acestei provocări și să evităm aceste lovituri inutile în viitor. Și uh, ultimul lucru pe care, ultima întrebare pe care vreau să vă adresez uh, în acest moment, suntem acum într-un proces de negociere a bugetului pentru 2013 și de asemenea de a amenda bugetul actual. Pentru că avem, nu știu, poate domnul comisar vă poate împărtăși la fel de deschis opiniile sale cum o fac eu, dar eu cred că avem nevoie de mai multe fonduri să rambursăm proiectele care deja sunt uh, create și s-au trimis uh, note de plată facturi Comisiei Europene, e vorba, ar putea să fie miliarde de euro care să fie blocați din cauza bugetului mult prea mic pe care îl avem în 2012. Așadar, există această provocare, această nevoie de a amenda bugetul actual pentru a plăti proiecte care deja uh, sunt în desfășurare și care ar trebui să fie rambursate și riscă să se oprească dacă nu vom avea banii necesari. Deci, vorbind despre bani, cred că este totodată datoria noastră să ne asigurăm că această politică dă realmente rezultate și fără finanțare nu vom putea genera mai multă creștere economică și mai multe locuri de muncă. Voi uh, încheia aici uh, comentariile mele introductive și aș vrea să-l invit acum pe domnul comisar Johannes Hahn, comisar pentru politici regionale, să ne împărtășească ideile uh, și să vă împărtășească ideile sale. Așadar, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Danuta. Bună dimineața și din partea mea. Aș dori să vă salut pe toți, în special și pe colegii din parlamentele naționale. Cred că este o ocazie minunată această uh, întâlnire interparlamentară care are loc a patra oară și care îmi permite și mie să discut cu dumneavoastră despre chestiuni care țin de politica regională. În aceste zile se desfășoară aici la Bruxelles în cadrul uh, zilelor deschise peste 100 de evenimente unde participă peste 6.000 de persoane. Există un calendar foarte încărcat, în special în ceea ce privește uh, Uh, activitățile regionale. Antevorbitoarea mea, președinta acestei comisii, doamna Hübner, a descris pe larg această situație și poate că nu este un lucru obișnuit, dar în această chestiune între Parlament și uh, Comisie există uh, o înțelegere în ceea ce privește conturarea politicii regionale și în special finanțarea. În orice caz este o ocazie excelentă de a avea un schimb de opinii cu dumneavoastră, pentru că în următoarele săptămâni uh, urmează punctul culminant al negocierilor financiare. Domnul Van Rompuy planifică pe 21-22 noiembrie cu ocazia unui Consiliu European extraordinar să ia o decizie cu privire la cadrul financiar multianual din 2014 uh, până 2020. În orice caz, această decizie uh, se dorește a fi luată până la finele anului. Este momentul potrivit și este și în interesul politicii regionale, al politicii de coeziune, uh, pentru a face lobby și în capitalele uh, țărilor noastre membre, atunci când este vorba de asigurarea unui buget corespunzător. Și aici vă spun deschis, ne bucurăm uh, pentru orice contact pe care îl avem aici la Bruxelles, dar în acest sens există, de fapt, un acord cu reprezentanții regiunilor, dar mai există anumite state membre, contribuitorii neți, unde există o anumită reținere sau respectiv o dorință de a face anumite reduceri la care mă voi referi. Aș dori astăzi să discut cu dumneavoastră trei pro probleme centrale care au conturat discuțiile din ultimul timp. E vorba de cadru strategic comun pentru fondurile structurale, apoi importanța contractelor de parteneriat și, în ultimul rând, bugetul necesar la nivel european. În principiu, aș dori ca și din poziția mea să confirm și să constat că negocierile cu privire la cadrul juridic pentru viitoarea politică de coeziune decurg, în opinia mea, foarte constructiv și trebuie să spun că toți actorii implicați, în comparație cu alte domenii de politică, sunt uh, pe aceeași linie. Înainte de Vacanța de vară, Parlamentul a luat deja o decizie cu privire la propunerea Comisiei și la nivelul Consiliului s-a lucrat uh, destul de intens, astfel încât, într-adevăr, în curs de câteva săptămâni va fi posibilă purtarea discuțiilor tripartite. Astfel, pe fond, uh, am făcut progrese și nu este din cauza politicienilor uh, din Parlament uh, sau de la Comisie că au intervenit uh, tergiversări. Noi ne propunem ca aceste negocieri să fie încheiate cu statele membre în cursul anului 2013 pentru ca statele membre și regiunile să aibă posibilitatea să organizeze uh, aceste perioade de tranziție până în 2014 cât mai bine. De aceea ne interesează o decizie cu privire la buget care să fie luată cât mai repede. Așa cum vă spuneam, lucrurile avansează bine. Doamna Hübner spunea deja că există aici un consens larg Însă aș dori să mai spun câteva cuvinte cu privire la cadrul strategic comun, dacă îmi permiteți. Propunem așadar pentru prima dată ca diferitele fonduri, Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru Dezvoltare Rurală, Fondul Social, Fondul pentru Pescuit și Fondul de Social, să fie integrate în cadrul unui cadru strategic comun pentru a fi privite pe ansamblu, obiectivul fiind ca cei din statele membre și din regiuni să știe ce fond este utilizat pentru ce fel de activități. În trecut au existat anumite inegalități și anumite suprapuneri, dar au existat și domenii unde niciunul din aceste fonduri nu putea veni cu o finanțare. Și pentru a evita aceste deficiențe am propus acest cadru strategic comun. Pe partea de conținut uh, nu există discuții. Interesant mai degrabă este uh, abordarea formală a acestui cadru strategic comun. Comisia Um, a propus o anumită flexibilitate pentru a putea reacționa la uh, situații noi și în acest sens utilizarea de acte delegate. Parlamentul însă și Consiliul ne-au semnalat că aceste lucruri ar trebui integrate sub forma unei anexe în actul normativ. Însă cred că suntem pe calea cea bună pentru a găsi un numitor comun. Și aceste reguli pot, într-adevăr, în anumite domenii să facă parte dintr-o anexă pentru această perioadă de șapte ani, pe când în alte domenii uh, ar fi mai util să se poată folosi acte delegate. Dar sunt încrezător că vom putea găsi o soluție corespunzătoare, care să vină în special în beneficiul utilizatorilor, beneficiarilor de la fața locului și să le permită o bună utilizare a acestui cadru strategic comun și a fondurilor aferente. Celălalt domeniu reprezintă contractele de parteneriat. Și aici lucrurile sunt uh, pe calea cea bună, dar aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect. Partea conceptuală, o parte conceptuală a acestor uh, contracte de parteneriat o reprezintă și codul de conduită și dorința Parlamentului și a Comisiei este de a include în cadrul negocierilor cât mai mulți actori din politica regională, astfel încât în cadrul implementării oamenii se poată identifica mai bine cu aceste programe. Și de aceea am prevăzut deja în textul dispozitiv un articol cu privire la guvernanța pe mai multe nivele, care, recunosc, este într-o primă etapă practic o afirmație, o declarație, dar vom insista și în cadrul negocierilor ca nivelele regionale și locale, dar și ONG-urile să fie pe cât posibil implicate în negocieri. Sincer să fiu, pas Consiliu nu prea este încântat de un astfel de cod de conduită, însă dacă dumneavoastră sunteți interesați uh, de așa ceva, v-aș ruga să uh, ne semnalați susținerea dumneavoastră. O ultimă observație în ceea ce privește cadrul financiar. Danuta Hübner a spus practic totul și pot să subscriu la cele spuse. Vreau doar să repet o chestiune pe care o consider foarte importantă și pe care o cunosc, dat fiind faptul că vin din zona activității regionale și am și o anumită experiență și pe partea economică. Și consider că Parlamentul bugetul european este un buget unde 95% din uh, fonduri se întorc până la urmă la statele membre prin diferitele uh, domenii de finanțare, politică regională, socială, structurală și așa mai departe și doar 5% din fonduri uh, se cheltuie pentru cheltuieli administrative indirecte. Și aici nu este vorba doar de comisie, ci de toate instituțiile europene, Parlament, Curte de Conturi și așa mai departe. Așadar, această relație 95% parte operativă și 5% parte administrativă uh, ne pune undeva în uh, fruntea competiției și la nivel mondial și și în cadrul unei întreprinderi economice s-ar dori un astfel de raport. De aceea cred că cine investește în fonduri europene investește bine. În ceea ce privește investițiile, noi considerăm că politica regională are un buget pentru investiții, investim în educația oamenilor, în infrastructură, în încercăm așadar să îmbunătățim situația uh, tuturor regiunilor. În Europa trăiesc 500 de milioane de cetățeni, dar reprezentăm doar 7% din populația mondială și cu toate acestea, această Uniune Europeană reușește să fie în continuare cel mai mare actor global cel puțin din punct de vedere economic, pentru că contribuie cu 20% la economia mondială și de aceea uh, va trebui să ne apărăm această poziție. Nu va fi ușor, dar este în interesul cetățenilor noștri de a asigura aceste locuri de muncă, dar nu numai, ci și de a crea noi locuri de muncă în actualele condiții acestor priorități le-au fost uh, subordonate și uh, reformele din domeniul structural și regional uh, pentru o mai mare competitivitate, ceea ce presupune o mai mare concentrare tematică, care însă lasă uh, în continuare o anumită flexibilitate la nivelul uh, regiunilor, de unde acestea pot alege dintr-un evantai destul de larg practic dintr-un meniu corespunzător în care fiecare poate își alege ce dorește să servească. Și uh, condiționalitățile macroeconomice sunt până la urmă premisa pentru a putea îndeplini aceste lucruri. În următoarele uh, săptămâni apelez la dumneavoastră pentru a ne susține pe lângă capitalele dumneavoastră, în special în uh, țările uh, contribuitorilor neți, Chiar dacă se spune din anumite capitale că în ceea ce privește politica regională nu ar trebui să existe reduceri, dar pe ansamblu totuși ar trebui să existe reduceri foarte mari, ceea ce pe ansamblu nu știu cum ar putea să funcționeze din punct de vedere matematic. Eu sunt convins că un buget adecvat poate fi folosit pentru a pune în aplicare proiectele europene pentru care am stabilit obiective clare în strategia 2020 și în acest sens avem nevoie de acest buget. Acest buget multianual este unic la nivel mondial în sensul că în 2012 luăm o decizie pentru un buget până în 2020, ceea ce nu dă doar cetățenilor o anumită siguranță în ceea ce privește fondurile disponibile de la nivel european, ci și renumitelor piețe, investitorilor care pot pleca de la premisa disponibilității acestor fonduri europene și să vină cu investiții suplimentare pentru a crea ceea ce este necesar, creștere economică, o perspectivă de viitor, optimism, pentru că știți că în lumea economică peste 50% o reprezintă psihologia și dacă vrem să reușim, trebuie să dăm semnale pozitive pentru a-i încuraja pe cei tineri, pe întreprinzători, pentru a crea locuri de muncă și în acest sens există mijloace europene, microcreditele care există, dar trebuie promovate, dar în primă fază trebuie alocate și fondurile. Iată deci că instrumentele există, voința de a ajunge la un acord la nivel european există, avem acum nevoie de o susținere concentrată, uh, doamnelor și domnilor, și din partea dumneavoastră la nivel național. Mulțumesc! Uh, thank you, Commissioner. I would like now to... Mulțumesc, domnule comisar. Aș dori acum să-l invit pe domnul ambasador Cornelius Corneliu uh, să vorbească în numele președinției cipriote. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze că am venit un pic târziu, dar uh, este un alt semnal că președinția lucrează din greu. Am avut prima ședință la 8 și deja a trebuit să schimb uh, uh oral de începere a ședinței Coreper la 10 jumate pentru că vreau să fiu aici. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, domnule comisar, uh, domnule comisar, domnule președinte, stimați membri ai uh, Parlamentului European. Aș vrea să-mi exprim gratitudinea pentru această invitație. Este o onoare și o plăcere să fiu aici și uh, mă bucur că ați putut organiza un eveniment atât de important care să aducă la o, part, la o altă uh, Parlamentul Național și Parlamentul European. The overarching aim of the uh, Cyprus presidency is to work towards a better Europe for a union more Este vorba despre o uniune mai relevantă pentru cetățeni de aceea trebuie să stabilim o cooperare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Facem acest lucru cu obiectivul de a promova și de a ameliora funcționarea Uniunii Europene. Toate instituțiile competente trebuie să participe activ la procesul decizional pentru a asigura eficiența creării de politici în viitorul Uniunii Europene. Intrăm în a patra lună a președinției noastre și până acum am realizat multe. Însă mai și sunt multe de făcut. Angajamentul nostru este la fel de puternic ca întotdeauna și vom face tot ce putem ca să ne îndeplinim obiectivele ambițioase. Doresc să repet că prioritatea principală a președinției cipriote este să finalizeze negocierile și să ajungă la un acord politic cu privire la cadrul financiar multianual. Până la sfârșitul lui 2012, președinția va face toate eforturile pentru a ă, ajunge la o alocare eficientă a principalelor politici pe baza ă, unei, unor cheltuieli de calitate. Și trebuie să ne asigurăm că finanțăm programe cu o adevărată plusvaloare europeană. În paralel, președinția cipriotă lucrează intensiv pentru a face progrese cât mai mari la negocierile pentru cadrul legislativ al politicilor comune. Și în acest sens, dați-mi voie să vă dau mai multe detalii în legătură cu dosarul important privind politica de coeziune 2014-2020. Criza economică și financiară are încă consecințe ce se fac simțite fără precedent. Și de aceea trebuie să ne utilizăm eficient toate resursele. Politica de coeziune este un instrument important pentru crearea de creștere și de locuri de muncă. De asemenea, trebuie să ținem cont și de obiective economice, sociale și de coeziune teritorială, pe baza principiului fundamental al solidarității. Trebuie să facilităm obținerea unui acord pentru pachetul legislativ privind următoarea perioadă și aceasta este una din prioritățile noastre principale. Statele membre și regiunile trebuie să se pregătească foarte bine înainte de începerea noii perioade de programare pentru a iniția o implementare lină a programelor Uniunii Europene. Și în acest sens, președinția noastră promite că va face tot ce stă în putere pentru a obține rezultatele cele mai bune la aceste negocieri. Din luna iulie, președinția a inițiat un program intensiv la Consiliu cu scopul de a finaliza toate chestiunile nerezolvate pe plan legislativ până la sfârșitul lui 2012. Bineînțeles, cu excepția unor chestiuni financiare ce țin de uh, finalizarea negocierilor privind CFM. La Consiliu se discută, printre altele, dezvoltarea teritorială, cooperarea teritorială europeană, managementul financiar și uh, management și sisteme de control și, de asemenea, un cadru strategic comun foarte important care presupune și redactarea unor noi documente de programare. Munca a dat deja roade săptămâna viitoare la Consiliul Afacerilor Generale. Pe 16 ne așteptăm să obținem un acord preliminar pe anumite subiecte dintre acestea. Politica de coeziune va fi introdusă pe ordinea de zi a Consiliului Afaceri Generale în următoarele luni pentru a rezolva uh, celelalte chestiuni rămase. În același timp, salutăm și apreciem eforturile făcute Până acum, în domeniul dezvoltării regionale și la comisia respectivă din Parlament și de asemenea la Comisia de Afaceri Sociale. Președinția cipriotă acordă o importanță deosebită cooperării strânse cu Parlamentul European nu numai în calitate de colegiuitor, ci în calitate de partener cheie pentru a ne promova interesele comune, mai ales în aceste vremuri dificile. Mulți dintre dumneavoastră știu deja că au început discuțiile preliminare cu privire la pachetul legislativ pe politica de coeziune. La Consiliu s-au discutat chestiunile stabilite în timpul președinției daneze pe baza abordării generale comune. Și mai important, au început uh, trialogurile neoficiale cu Comisia Regii și, de asemenea, cu Comisia uh, de Ocupare. În noiembrie vor începe și trialogurile neoficiale cu privire la regulamentul privind coeziunea teritorială europeană și regulamentul privind Fondul European pentru Dezvoltare. Chestiunile de programare sunt considerate prioritare pentru toate trei instituțiile. Președinția dorește să obțină un acord comun între instituții cu privire la uh, chestiunile principale de programare, oferind astfel siguranță statelor membre și regiunile, regiunilor pentru uh, pregătirea noii perioade de programare. Aș dori acum să-mi exprim recunoștința față de Parlamentul European și față de Comisie pentru cooperarea strânsă uh, pe care ne-a oferit-o. Doamnă președinte, aș reveni acum la subiectul discuției noastre de astăzi. Și înainte de a merge mai departe, aș dori să uh, vă exprim faptul că Consiliul dorește să obțină un acord și că dorește să transmită un semnal referitor la angajamentul său față de noua perioadă de programare. Trebuie să acționăm în parteneriat. Și acest lucru, bineînțeles, că depinde de Parlamentul European și de Comisia Europeană. Noile elemente ale politicii de coeziune 2014-2020 sunt deosebit de importante pentru că ne vor oferi o bază pentru a implementa noua generație de programe. Consiliul salută noua abordare propusă de Comisie, ținând cont nu numai de politica de coeziune, ci și de fondul destinat domeniului maritim, creându-se o sinergie între aceste fonduri, dar și cu alte fonduri și instrumente. Considerăm că este foarte important ca în legislație să fie incluse elementele cele mai adecvate pentru o coordonare eficientă pentru a ne atinge obiectivele. În acest sens, președinția cipriotă organizează o reuniune ministerială neoficială la începutul lunii noiembrie în Cipru. Ministrii uh, de coeziune vor avea uh, șansa să discute aceste chestiuni spinoase. După cum v-am spus, în această perioadă dificilă, în care uh, consultările bugetare sunt foarte intense și efectele crizei se uh, fac resimțite tot mai puternic în fiecare zi, trebuie să ne asigurăm că se utilizează în mod cât mai eficient resurse valoroase pentru a obține creștere și locuri de muncă. Acum e momentul să reflectăm la eficiența noii politici de coeziune. Ministrii vor face schimb de opinii cu privire la aplicarea în, pe teren a acestor noi elemente, asigurând cele mai înalte standarde de eficiență și în același timp răspunzând la principalele provocări ale Uniunii și de asemenea ale fiecărui stat membru și ale fiecărei regiuni. Este de datoria noastră să oferim un context corect uh, de investiții pentru a ieși din criză. Doamnă președinte, înainte de a încheia, aș dori să-mi exprim încă o dată recunoștința pentru invitația de astăzi și doresc să repet solicitarea președinției de a coopera, de a realiza un parteneriat pentru o Europa mai bună. Sigur că acest apel se referă și la parlamentele naționale, care în cadrul politicii de coeziune au privilegiul de a fi într-un contact strâns cu actorii regionali și locali și de a contribui la consolidarea guvernanței pe mai multe niveluri. O practică care a, ajuns, care a adus o adevărată plus valoare pentru politica de coeziune de-a lungul anilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador! Aș mai avea și eu ceva de adăugat. Prezidez aici reuniunea în numele Parlamentului și aș vrea să vă spun că mergem mai departe, mai avem încă foarte multe de făcut, însă vă împărtășim angajamentul, domnule ambasador, și noi am dorit să încheiem uh, negocierile până la sfârșitul anului și sper că împreună să reușim. Înainte de a trece la dezbatere, aș vrea să mai spun și eu două, trei lucruri. În primul rând, uh, Vreau să vă transmit uh, scuzele comisarului care se află acum într-o reuniune cu comisarul Almunia ca să uh, ia o decizie importantă în contextul politicii regionale. Sigur că e păcat că nu se află alături de noi, însă uh, se află la o reuniune foarte importantă. În al doilea rând vreau să mă adresez colegilor din parlamentele naționale. În documentele dumneavoastră aveți și aceste formulare pe care trebuie să le folosiți dacă doriți să luați cuvântul. Dacă doriți să vă înscrieți la cuvânt, completați formularul și transmiteți-l. Uh, aș dori să știu cât mai repede câți colegi vor să vorbească, ca să știu cum organizez timpul prezentărilor. Vreau să vă spun și că domnul comisar Han este înlocuit aici de domnul director general adjunct al, direcții, al Direcției Generale Regio, care uh, răspunde de negocierile pentru noul cadru financiar multianual din partea Comisiei. Aș dori să începem acum dezbaterea și avem aici doi colegi din uh, parlamentele naționale. Aici se află domnul Rainer Robra, care este uh, ministru de stat și șef al Cancelariei de stat din Saxonia. Nu știu, sunteți și membru în Parlament sau am exagerat? Nu, în Bundestag. A, deci din Parlamentul Național, am zis bine. Și apoi mai este și domnul Liam Taumi. În, din Irlanda, numele irlandeze se scriu în multe litere și se pronunță în puden. Nu știu exact cum se pronunță numele dumneavoastră, spune președinta, dar doresc să vă salut în orice caz și să vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc uh, pentru această ocazie de a mă putea adresa dumneavoastră astăzi într-o componență atât de strălucită. Poate că mulți dintre dumneavoastră uh, vor spune că trebuie îndeplinite obiectivele stabilite la Lisabona, care însă până acum uh, nu ne-a fost uh, posibil. Nu vreau să spun acest lucru pentru a pune sare pe rând vechi, dar astăzi avem posibilitatea, în calitate de reprezentanți uh, ai uh, Parlamentelor Naționale, să stabilim împreună cu Parlamentul European și cu Comisia treptele următoare pentru dezvoltarea Europei și știm în acest sens cât de importantă este viitoarea strategie regională pentru realizarea Europei strategie Europa 2020 și pentru o creștere uh, durabilă și inclusivă în Europa. Punctele centrale ale strategiei de la Lisabona s-au pus pe reformele structurale corecte, cercetare, dezvoltare, inovare, piața muncii, calificare, învățare de-a lungul întregii vieți, consolidarea finanțelor publice, constituie și astăzi domenii importante pentru a pregăti Europa uh, pentru a face față provocărilor globale și pentru a asigura locuri de muncă și de a crește bunăstarea. Dar strategia de la Lisabona nu includea instrumentarul necesar pentru a face pași hotărâți în vederea dezvoltării Europei și pentru a putea ataca de la rădăcină, de la bun început, anumite Uh, motive ale crizei. De aceea consider că este important și corect ca strategia 2020 să se concentreze asupra unor obiective clar definite de la bun început și uh, că trebuie să folosim toate elementele strategice în acest sens. Politica de coeziune a jucat deja de la implementarea strategiei de la Lisabona o importanță mare Lisabonizarea fondurilor structurale a făcut ca 228 de miliarde de euro în perioada 2007-2013 să fie folosite pentru investiții în creștere, de exemplu în inovare, cercetare și dezvoltare și pentru susținerea întreprinderilor. Astfel, prin uh, redirecționarea politicii de coeziune uh, în direcția strategiei Europa 2020-20, nu facem ceva nou. Ca reprezentant al landului sachsen anhalt din estul Germaniei, care a profitat uh, după anii 90 în mare parte de uh, fonduri structurale și după 2014 va uh, va ieși din uh, cea mai uh, importantă categorie de finanțare și în acest sens trebuie să spun următorul lucru. Strategia Europa 2020 va avea succes doar dacă reușim ca politica de coeziune să, să aducem la un numitor comun prioritățile europene și necesitățile de la fața locului. Și în al doilea rând să creăm un parteneriat Uh, la nivel uh, local, astfel încât uh, principiile de coeziune să ajungă la cetățeni, pentru că aceste principii trebuie să completeze legitimitatea democratică a acestor planuri, dar nu au voie să le înlocuiască. În al doilea rând, strategia 2020 este considerată acea versiune a um, economiei de piață sociale pentru secolul 21. Însă această viziune va deveni realitate doar dacă uh, instruirea, inovarea, cercetarea și un nivel înalt de ocupare sunt realități și la fața locului. De aceea, abordarea regională a poliției europene de coeziune uh, nu trebuie lăsată uh, lăsate deoparte. Să dăm doar exemplu landul din care vin eu, Saxonia. Suntem în fața unor provocări mari pe care trebuie să le depășim pe termen mediu și lung. Dezvoltările și evoluția demografică, uh, necesitățile din uh, agricultură, dar și de la nivelul industriei, care se confruntă și cu deficiențe în ceea ce privește Uh, persoanele bine calificate, apoi întreprătunderea între diferitele uh, domenii și nu în ultimul rând necesitatea consolidării bugetare Asta și din perspectiva uh, interdicției de a depăși un anumit procent de deficit înseamnă o provocare foarte mare această țară mică, Saxonia, uh, nu va putea juca un rol de model în toate domeniile, dar uh, structurile noastre relativ uh, mici ne oferă posibilitatea să încercăm lucruri noi fără a aștepta mai întâi pe alții. Astfel avem posibilitatea să punem aplicare decizii în mod rapid și să corectăm eventuale greșeli. Următorul deceniu va fi decisiv pentru modul în care landul Saxonia își va găsi locul în Europa, lucru care este la fel de important pentru cetățenii noștri uh, ca și dezvoltarea Uniunii Europene per ansamblu. Și aici ajungem la problema de fond. În, și în Saxonia există în continuare deficite structurale care fără o finanțare structurală și o, o ridicare a nivelului uh, de trai nu va fi posibilă. Cu în ultimii ani, acest uh, proces de uh, aliniere a puterii de cumpărare din, din păcate, s-a oprit. Cele mai importante cauze pentru uh, această evoluție se datorează investițiilor mici, puterii destul de mici a economiei de aici și faptului că nu există practic firme mari care să fie localizate aici, dar și o deficiență în ceea ce privește uh, personalul calificat. În ceea ce privește evoluțiile demografice, noile landuri deci din fosta DDR se confruntă cu provocări deosebit de mari. Nici o regiune uh, nu este atât de lovită de uh, evoluțiile demografice ca fostele landuri din DDR datorită plecării masive a persoanelor. Și datorită acestui lucru consemnăm evident și venituri mai mici din uh, impozite. De aceea, important va fi pe viitor ca pentru o mai mai bune performanțe în cercetare și dezvoltare, să folosim personal calificat și în acest sens trebuie să folosim toate fondurile europene și articolul 174 din Tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene și prevede acest lucru. Saxonia, celelalte landuri din DDR, practic uh, ies din categoria cu finanțarea cea mai ridicată și dacă nu vor beneficia în continuare de măcar două treimi din fondurile alocate până în prezent și dacă nu vor avea flexibilitatea necesară pentru a putea dezvolta soluții uh, specifice care să corespundă specificului local, atunci uh, decalajul nu va putea fi depășit. Această flexibilitate pe care o solicităm nu contravine uh, obiectivelor strategiei Europa 2020, ci nu face decât să o pună în aplicare la fața locului. De aceea ar trebui să uh, ne întrebăm dacă o cotă de 40% prescrisă deja uh, are sens, pentru că astăzi deja ne confruntăm cu o problemă de 30%, pentru că astfel s-ar putea ca toate reducerile să se facă din cadrul fondului regional, astfel încât să fie disponibile și mai puține uh, investiții pentru întreprinderi. La fel, uh, nu, va mai fi posibil, nu vor mai fi posibile investiții în afara axelor prioritare direcțiile generale date de Consiliu în uh, iunie aduc îmbunătățiri semnificative și aici aș dori să rog Parlamentul European și Comisia să analizeze modificările care au trecut prin Consiliu și să nu le excludă. Iată deci, doamnelor și domnilor, că suntem în fața unei provocări triple. Documentele de planificare trebuie discutate cu um, actorii locali, dar și cu reprezentanții regionali aleși, fără ca uh, textul final al actului normativ să existe. S-a spus că este o povară suplimentară, însă aș spune că nu este așa, pentru că cum am putea să adaptăm uh, cerințele politicii noastre la realitățile locale, dacă nu prin consultări cu cei vizați și cu reprezentanții societății civile. Dar în acest sens, nu ar trebui să neglijăm sau subestimăm uh, formele de participare așa cum sunt promovate ele de Uniunea Europeană și să uh, asigurăm un astfel de dialog continuu. Pentru că Altfel, există riscul ca această participare formală, prevăzută în cadrul fondurilor structurale, să nu facă decât să complice lucrurile fără să genereze o valoare adăugată specifică suplimentară. În Saxonia elaborăm uh, programarea pentru 2014-2020 în cadrul unor dialoguri pentru viitor, obiectivul fiind de a avea un uh, o platformă de discuție calificată axate pe inovație și colaborare internațională, apoi evoluții demografice, concepte integrate pentru uh, fondurile europene, educație și îngrijire, nediscriminare și nu în ultimul rând, politica energetică și durabilitate. Acestea sunt platformele pe care vrem să ne concentrăm. Astfel de dialoguri pentru viitor a, au avut loc și în trecut. Cea mai mare provocare în ceea ce privește implementarea principiului uh, parteneriatului uh, constă în legitimarea procesului democratic și în punere de acord a diferitelor nivele administrative. Domnul comisar Han a spus pe bună dreptate că aceste programe au efect până în 2020 și astfel vor influența și bugetele noastre regionale și naționale. Uh, regulamentul uh, fondurilor structurale uh, a depășit această nu s-a referit deloc la această problemă până acum. Noi încercăm să rezolvăm acest deficit demografic integrând uh, aleșii locali și cei ai landurilor în discuțiile pe care le avem în Parlamentul German. În uh, datorită faptului că Domeniile uh, politice din noul ciclu de programare se leagă uh, mai mult sau în mult mai mare măsură de obiectivele din uh, strategia 2020, atunci trebuie ca legitimat, legitimitatea democratică să se continue și pe viitor. În acest ciclu, însă, mai rămân doar câteva zile de lucru pentru a discuta aceste lucruri uh, la nivel național. Ar trebui ca pe viitor uh, calendarul pentru elaborarea acestor planificări, a programelor operaționale și a strategiilor să fie mai bine pus de acord. Nu vă pot oferi o soluție astăzi, dar v-aș ruga să nu pierdeți în vedere această problemă, tocmai și din perspectiva participării parlamentare. Doamnelor și domnilor, dacă se vorbește astăzi de Uniunea Europeană, se vorbește deseori de criză și uneori chiar și de eșec. Procesul de unificare europeană se află practic în perioada cea mai dificilă și trebuie să vă spun clar că și noi vrem ca Uniunea Europeană să-și păstreze caracterul uh, de modelare. Din uh, perspectiva noastră, politica de coeziune reprezintă cel mai important instrument în acest sens pentru asigurarea creșterii bunăstării și a locurilor de muncă. Haideți să ne grijim împreună ca efectul acestora să ajungă și la fața locului, la cetățenii europeni. Acesta ar fi cel cea mai importantă contribuție pentru realizarea strategiei Europa 2020. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, uh, thank you. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru că ne-ați dat exemple specifice. Cred că este o lecție foarte bună pentru noi toți ca să înțelegem mai bine acest regulament. Aș dori acum să-l uh, rog pe domnul Liam Toomey să prezinte poziția irlandeză. Doamnelor și domnilor, doresc să mulțumesc în primul rând Parlamentului European și Comisiei de Dezvoltare Regională pentru că a organizat reuniunea interparlamentară de astăzi pe un subiect important pentru noi toți. De la bun început, e important să subliniem că politica de coeziune a fost una dintre cele mai mari reușite ale Uniunii Europene. Ea stă în centrul integrării și solidarității europene. A jucat un rol major în reducerea uh, diferențelor sociale și economice și în sporirea coeziunii într-o uniune de 500 de milioane de persoane în 27 de state membre, în 271 de regiuni. O astfel de realizare nu trebuie să fie niciodată subestimată. Din experiență personală vă pot spune că finanțarea pentru coeziune a jucat un rol enorm în dezvoltarea economiei irlandeze. Transferurile financiare de la bugetul european au fost pârghii importante pentru statele membre ca ele să reușească să uh, înfăptuiască schimbările și să încurajeze dezvoltarea în regiuni. Peste tot, în statele noastre, vedem semnele distinctive um, cu marca fondurilor structurale punând, unde se pun astfel în evidență modurile în care am avut de câștigat din fondurile structurale. Și mă bucur să vă spun că Irlanda este unul din succesele politicii de coeziune. În întreaga Europa suntem priviți ca un exemplu de uh, cum pot, poate beneficia un stat membru de fondurile structurale și multe state membre au trimis reprezentanții în Irlanda ca să studieze evoluția noastră. Viitoarea politică de coeziune se stabilește în contextul crizei economice actuale și provocarea unei politici de coeziune integrată este să rezolve această problemă. Irlanda este de acord că politica de coeziune va fi un instrument de politici cheie pentru a realiza prioritățile strategiei UE 2020. Ă, credem că Uh, direcția cea mai importantă este să ne concentrăm pe ocupare, cercetare și inovare, educație, combaterea sărăciei, schimbări climatice și energie. După cum știți, anul trecut Comisia și-a publicat propunerile pentru următoarea rundă de finanțare pe perioada 2014-2020. Propunerea Comisiei este să aloce 376 de miliarde instrumentelor politicii de coeziune și să sporească alocările pentru pe baza perioadei 2007-2013. Această propunere trebuie să fie privită în contextul negocierilor mai largi pe bugetul Uniunii Europene, însă vor fi și presiuni pentru a reduce uh, cifra globală a bugetului. În luna octombrie anul trecut, Comisia și-a publicat pachetul legislativ care va susține următoarea rundă de finanțare. Irlanda a participat activ la discuțiile respective și la negocierile pe tema viitoare, viitoarei politici de coeziune. ministrul nostru de resort a discutat uh, propunerile cu colegii la reuniunea de la Poznan neinformală a ministrilor coeziunii sub președinția poloneză și de asemenea la reuniunea Consiliului Afaceri Generale pe tema coeziunii în decembrie anul trecut. A participat și la delegația noastră care s-a întâlnit la comisie pe 3 octombrie pentru a discuta planurile pentru președinția irlandeză și a mai avut și o reuniune cu comisarul Han în uh, cadrul vizitei respective. Și vor mai avea loc discuții cu comisarul Han când va veni în Irlanda luna viitoare. Ministrul s-a întâlnit cu reprezentanții Parlamentului European la Bruxelles în vizitele sale recente și așteaptă cu nerăbdare să primească delegația dumneavoastră la Dublin în 28 și 30 noiembrie 2012. Pachetul legislativ a fost discutat la Consiliul Afaceri Generale, unde s-a uh, ajuns la o abordare generală parțială cu privire la câteva elemente ale negocierii. Elementele rămase ale pachetului vor fi discutate de grupul de lucru de la Consiliu, grupul pe afaceri structurale și vor face obiectul codeciziei cu Parlamentul European. În 2012, negocieri intense s-au desfășurat la Consiliu și la Parlament pe pachetul de coeziune. Poziția Irlandei la aceste negocieri a reflectat impactul major pe care uh, finanțarea pentru coeziune l-a avut asupra unor programe cheie economice și sociale în întreaga țară și a arătat faptul că finanțarea pentru 2014-2020 trebuie menținută pentru a ajuta uh, consolidarea redresării Irlandei. Nu există soluții valabile pentru toți de aceea Irlanda, nu cre de aceea Irlanda crede că o abordare diferențiată e cea mai bună, pentru ca statele membre să-și poată alege prioritățile în funcție de circumstanțele lor specifice și cerințele din programele lor naționale de reformă. Această abordare ar putea da regiunilor capacitatea de a crea politicii necesare pentru necesitățile lor specifice și, în plus, ar uh, oferi o participare puternică pe teren și o asumare pe teren. Astfel, s-ar reflecta diversitatea regională din Uniunea Europeană, pentru că regiunile au caracteristici foarte diferite, la fel cum au și șanse și nevoi diferite. Irlanda salută propunerea Comisiei cu privire la un cadru strategic comun și uh, contractele de parteneriat. Acestea au potențialul de a asigura o mai mare complementaritate, coerență, coordonare și sinergii între diferitele fonduri de coeziune și, de asemenea, pentru dezvoltarea rurală și politica de pescuit. Totuși, trebuie să fim prudenți și să ne asigurăm că principiile subsidiarității și ale proporționalității sunt luate în calcul și că povara administrativă suplimentară nu sporește. În cele din urmă aș dori să uh, vă prezint pe scurt uh, președinția irlandeză care va urma și faptul că noi acordăm foarte mare importanță dezvoltării și progresării în domeniul politicii de coeziune. Negocierile pe tema coeziunii sunt foarte importante pentru Irlanda și deci probabil că uh, va fi una din prioritățile noastre anul viitor să finalizăm negocierile privind pachetul de coeziune și să încercăm să obținem un acord cu Parlamentul European pe tema întregului pachet legislativ. Va fi o provocare foarte mare pentru noi, însă așteptăm cu nerăbdare să uh, ne apucăm de treabă. Irlanda ține foarte mult la procesul de codecizie și la Parlamentul European ca partener în acest proces. Și doresc cu această ocazie să felicit și președințiile daneze și cipriote pentru munca depusă și progresul care a fost realizat în dosarul CFM, în care intră și politicile de coeziune. Doresc să vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare discuțiile constructive din dimineața aceasta și vă stau la dispoziție pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vă asigur că am vrea ca președinția noastră să nu mai aibă nimic de făcut, să, fi, să se fi făcut totul în timpul președinției cipriote. Mă tem că dumneavoastră veți avea cea mai dificilă parte de finalizat. Voi deschide acum dezbaterea și doresc să vă informez că dacă nu am o, o foarte mulți doritori de a lua cuvântul. V-aș putea oferi 5 minute, câte 5 minute celor care doriți să vorbiți, dar vă rog să respectați această limită și de asemenea aș vrea să vă informez că vom avea doi reprezentanți ai Parlamentelor Naționale și un membru al Parlamentului European. Deci cam așa vom lua cuvântul. Primul vorbitor este un uh, coleg din uh, Parlamentul Elen, Dimitris Samariotis. Doamnă președinte, mai înainte de toate, aș vrea să vă mulțumesc că ne-ați invitat astăzi la această ședință uh, care se referă la politica de coeziune 2014-2020. Vreau să mulțumesc organizatorilor acestui eveniment care permite și o mai bună coeziune între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Doamnelor și domnilor, toate statele membre ale Parlamentului European negociază de 2 ani bugetul lor pe 7 ani, ceea ce numim cadrul financiar multianual. Într-o manieră generală, este vorba de unele dintre cele mai dificile și mai complexe negocieri din Uniunea Europeană, care au consecințe politice și economice evidente la nivel european și național. Se știe faptul că politica de coeziune economică și socială este ancorată în tratatele Uniunii Europene și reprezintă un principiu fundamental al integrării europene și un obiectiv și o condiție pentru piața internă europeană și politica economică și monetară. În ultimii ani, realizarea acestei politici de coeziune n-a adus doar beneficii uh, beneficii doar statelor uh, care au primit bani, ci și contributorilor neți uh, la bugetul european, fie indirect prin punerea în aplicare a unor uh, prin faptul că întreprinderile lor au avut de lucru și exporturile lor au crescut către țările beneficiare. Avem nevoie de o politică ambițioasă pentru că această politică permite o abordare completă a dezvoltării economice. Și nu suntem de acord cu cei care spun că ar trebui să se facă distinții între vechile și noile state membre. Politica de coeziune privește toate regiunile, ansamblul statelor membre și le permite astfel să susțină un model strategic de dezvoltare, precum și o politică de coeziune socială începește Grecia, dată fiind marea criză economică la care trebuie să facă față, trebuie să funcționeze într-un cadru care acum este negativ din cauza integrării țărilor cele mai sărace. De altfel, noi credem că trebuie uh, stabilită o serie întreagă de priorități care pentru noi constituie politica de coeziune, politica agricolă comună și politica de imigrare. Propunerile noastre sunt următoarele. În ce privește elementele statistice propuse uh, și metodologia de atribuire, a fondurilor pentru politica de coeziune, dat fiind că facem referință la perioada 2007-2009, uh, cred că ne îndepărtăm de realitate în sensul că aceste sume nu țin cont de consecințele negative ale recesiunii. Deci, într-o perioadă fundamentală pentru dezvoltarea europeană, repartiția fondurilor de coeziune nu trebuie să se bazeze pe o imagine depășită a economiei. Iertați-mă, spune doamna președinte, interpreții vă rog să nu vorbiți chiar atât de rapid. Deci începește condiționalitatea. Estimăm că extinderea la, dincolo de elementele actuale, asta ar fi un element negativ pentru statele membre, o povară pentru statele membre, pentru țări care se găsesc într-o procedură de deficit excesiv sau țări care au dezechilibre macroeconomice. Impunerea de sancțiuni suplimentare care au un impact direct asupra regiunilor din cauza unor slăbiciuni care nu sunt regionale, ci naționale, e contraproductivă și care duce la cercul vicios al recesiunii. Grecia estimează că trebuie crescute sau cel puțin menținute ratele de cofinanțare din perioada actuală și uh, mai ales în, uh, incluzând și noua perioadă financiară. Aceste rate de cofinanțare trebuie să corespundă situației socioeconomice a statelor membre și nu trebuie să fie determinate, determinate într-un mod orizontal la nivel regional, conform în funcție de uh, venitul uh, regiunilor. De asemenea, trebuie prevăzută o creștere cu 10% a cofinanțării pentru statele membre care funcționează în cadrul mecanismului de susținere. Și această previ- previziune ar constitui un ajutor considerabil uh, pentru ca aceste țări să-și relanseze economiile, deci e vorba de economiile țărilor cele mai afectate de criza economică și în plus, asta ar reprezenta o valoare adăugată pentru uh, restul Uniunii Europene. Uh, de asemenea, nu suntem de acord cu legarea sumelor uh, de finanțare din politica de coeziune și de prefinanțare a marilor proiecte din această politică cu uh, uh, cu ralurile. Aceasta rezultă din procedura de buget și nu din cadrul financiar multianual. De asemenea, estimăm că e nevoie de o creștere a plasei de siguranță care previne păstrarea două treimi din fondurile regiunilor în obiectivul 1 și regiuni de convergență statistică. Asta e un lucru foarte important pentru Grecia. De exemplu, regiunea Atica, pentru care un venit uh, intern brut mai crescut, ar putea fi considerată una dintre regiunile cele mai bogate și asta ar însemna că ar trebui să primească mai puține fonduri față de perioada actuală. În plus, noi considerăm că trebuie acordată o atenție specială particularităților și dificultăților geografice, cum ar fi insulele, regiunile insulare, trebuie să fie preluate în obiectivul intermediar 2 al co- uh, co- politicii de coeziune, indiferent de venitul lor intern brut. Integrarea spațiilor insulare în rețelele transeuropene și în uh, noile instrumente financiare, Connecting Europe sau uh, ca și recunoașterea costurilor suplimentare ale insularității sunt lucruri esențiale. Doamnelor și domnilor, într-o perioadă de criză economică în Europa, cu consecințe sociale dramatice, politica de coeziune trebuie să aibă obiective mult mai ambițioase. Cu alte cuvinte, statele și regiunile care se află în criză nu vor putea investi și prin, pe care de consecință, din cauza absenței fondurilor, nu vor putea uh, să-și ofere mijloacele de a ieși din criză. Ținând cont de conjunctura economică actuală, uh, nevoia de a da dovadă de solidaritate este și mai mare. Activitățile Uniunii Europene de relansare a economiei, de dezvoltare, de creare de locuri de muncă sunt lucruri indispensabile, mai importante ca oricând, mai ales pentru țări cum este țara mea, Grecia, care este în uh, mijlocul furtunii în acest moment. Vă mulțumesc. Doamna Hubner, mulțumesc. Trecem acum la reprezentantul Suediei, doamna Krista Altieder. Îmi cer scuze. Credeam că sunteți Cristin, dar văd că nu. Îmi cer scuze, sunteți bărbat. Uh, nu e nicio problemă, o să supraviețuiesc. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în suedeză, pentru că există această posibilitate astăzi. Comisia noastră parlamentară înțelege bugetele guvernamentale pentru cadrele financiare. Și asta ce înseamnă? Înseamnă bugete europene neschimbate. Avem uh, aceste diferite categorii de uh, evaluare. PIB între 95 și 75% din uh, media UE. Vedem că trebuie să existe o limită temporală și o limită de aplicare. Comisia noastră susține obiectivul de a reduce uh, plafonul față de PIB. În multe cazuri asta înseamnă adaptare la capacitatea factuală și are un efect de limitare a bugetului. Uh, formularea exactă și modul în care ar putea afecta acest lucru bugetele statelor naționale trebuie analizată. Comisia noastră salută linia bugetară pentru zonele slab populate, fiindcă densitatea sau lipsa de densitate uh, a populației în aceste zone ar trebui să continue să fie un factor de distribuție a fondurilor în uh, statele membre. Uh, fondurile agricole, rural, fondurile rurale și de pescuit, etc., au o abordare întărită. Propunerea de a concentra politica de coeziune pe câteva priorități uh, uh, e conformă cu obiectivele strategiei UE 2020 și salutăm asta ca o cale de a atinge aceste scopuri. În același timp însă trebuie să uh, putem lua, să putem ține cont de specificitățile locale. Uh, noi credem că propunerea de parteneriat, de acorduri de parteneriat și de condiționalitate, condițiile care trebuie să fie îndeplinite, cu alte cuvinte, pentru a primi susținere din partea politicii de coeziune, uh, sunt bine fundamentate. Condițiile și criteriile trebuie să fie clare și transparente și ușor de implementat. Altfel, există un risc uh, evident ca sistemul să devină complicat și să ducă la negocieri îndelungate și o povară administrativă crescută. Dacă asta trebuie să se întâmple, dacă trebuie să avem prioritizare economică, atunci eu personal împărtășesc uh, opinia unui Parlament care ar prefera o reducere a susținerii agricole ca factor de coeziune. În fine, susțin ideea că politica de coeziune ar trebui să includă toate statele membre cu uh, concentrare pe cei care sunt cei mai afectați, așa cum este cazul astăzi. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Hubner, și aș vrea acum să trecem la Parlamentul European. Domnul Kirilov este primul care are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ascultând uh, pe colegii care au vorbit până acum, m-am gândit că n-ar trebui să intru în prea multe detalii, pentru că uh, după ce a vorbit colegul din Suedia, aș vrea să susțin uh, afirmația sa, și anume că ce ne trebuie, ne trebuie condiții transparente, pentru că Chiar și vechile țări membre au dificultăți în ce privește unele condiționalități care au fost uh, create și care uh, duc la foarte multă birocrație. Însă, aș vrea să mă întorc la o problemă mai largă, pentru că uh, cred că este vital, este important ca astăzi să ajungem să avem aceeași dorință de a acționa și asta privește situația din Consiliul European privind politica de coeziune. În opinia mea, este o problemă foarte, foarte serioasă. Și de ce este o problemă foarte serioasă? Pentru că ei nu pot ajunge la un acord și nu cred că uh, se așteaptă nimeni ca un acord să fie atins mai devreme sau mai târziu. Fiecare țară sau, mă rog, o serie de țări din Consiliul European înclină să uh, aibă o mentalitate de genul uh, ce dăm și ce primim. Și asta cred că ar trebui să ne îngrijoreze foarte mult. De fapt, uh, un, o fantomă bântuie Uniunea Europeană și anume e o fantomă a egoismului statelor membre. Nu e cazul în Parlament, noi deja avem o poziție clară, dar este o bătălie foarte grea și nu știu cât timp va, vom putea să o purtăm. Și dacă ne uităm la imaginea generală, lupta, marea luptă este pe 0,1% plus sau minus. Și asta cu siguranță va afecta politicile de coeziune. Cred că ar trebui cu toții să acționăm împreună, să fim de acord că politica de coeziune ar trebui să fie o investiție în creștere cu toate condițiile pe care uh, le atașăm dar ar trebui să ne arătăm preocuparea în parlamentele naționale uh, și să insistăm că nu egoismul ar trebui să determine politica de coeziune, ci mai degrabă uh, interesul european comun. Recent am uh, auzit din partea unui înalt oficial guvernamental că în Consiliul European este cel puțin o țară europeană care ezită să mai folosească și termenul Uniunea Europeană, ci vorbește doar de piața uh, europeană unică. Văd niște declarații foarte uh, îngrijorătoare în ce privește guvernul britanic. Nu neapărat pe politica de coeziune, unde știm cu toții situația. Dar chiar și față de alte subiecte, ei par să fie dornici să vadă niște, să introducă niște derogări și la principiul liberei uh, uh, circulația persoanelor și a muncitorilor. Deci ce facem dacă alte țări încep să ceară tot felul de derogări și ele? Atunci ce mai rămâne din Uniunea Europeană? De aceea aș vrea să închei spunând că trebuie realmente să avem susținerea tuturor colegilor din Parlamentele Naționale pentru a determina uh, o politică de coeziune corectă, pentru că este un moment crucial pentru Uniunea Europeană. Sigur, cu toții înțelegem că este o criză economică și financiară, înțelegem situația politică dificilă din fiecare țară, dar când spun că este un moment crucial, cred că ar trebui să facem ceva împreună din acest punct de vedere, pentru că altfel nu va fi bine pentru nicio țară, veche țară membră sau nouă țară membră. Vă mulțumesc foarte mult, doamna. Doamna Hubner, mulțumesc foarte mult. Aș vrea acum să trecem la Portugalia. Honorio Novo, reprezentant al Parlamentului Portughez. Bom dia, muito obrigado pelo convite que nos dirigiram. Mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care ne-ați adresat-o. Este o mare plăcere să revin în mijlocul dumneavoastră. Acum, la câțiva ani, după discuțiile din anii 90, nu în această sală, dar în alta asemănătoare din Parlamentul European. Aș dori să formulez câteva întrebări și mi-aș dori să ne gândim împreună la aceste lucruri. Reprezentanții Comisiei, parlamentarii europeni. Din păcate, domnul comisar a trebuit deja să plece. În primul rând, prima întrebare. De ce în politica de coeziune se formulează din ce în ce mai multe obiective cu state terțe, lucruri care sunt bune, dar care trebuie finanțate prin alte programe comunitare. Asta și pentru situațiile în care aceste țări terțe uh, sunt vecinii noștri, dar nu sunt uh, țări candidate la aderare în următorii ani. În al doilea rând, noi credem că politica de coeziune ar trebui să urmărească în mod exclusiv obiectivele strategice ale uh, strategiei Europa 2020. Astfel, însă, nu se rezolvă toate problemele care există în anumite state membre și care nu se încadrează neapărat în strategia 2020, pentru că știm cu toții că strategia de la Lisabona, precursoarea uh, strategiei Europa 2020 nu a avut o contribuție prea mare la îmbunătățirea situației de pe piața muncii. Apoi, în uh, vremuri de criză, politica de stabilitate și uh, este una uh, prioritară. Știm că economia stagnează și că decalajele din Uniunea Europeană se măresc. Mulți oameni își pierd locul de muncă Mulți au, lucrează în condiții foarte proaste, se confruntă cu mult mai multe dificultăți. De ce se uh, consolidează și mai mult această condiționalitate în cadrul politicii de coeziune? E ca și cum ai turna gaze pe foc în loc să te lupți cu aceste fenomene negative. Următoarea întrebare. În anumite situații concrete, în special în țările care se intervine, nu e încă clar în ce măsură s-a ajuns la un nivel cert în ceea ce privește cofinanțarea pentru anumite programe. Și a cincea întrebare se leagă de simplificare. Se poate spune că este un obiectiv care se poate realiza dar se vorbește și despre dificultăți de netrecut, care nu se potrivesc cu simplificarea. E vorba de dificultăți care există în continuare în anumite programe și care vizează anumite regiuni și anumite pături de populație. De exemplu, agricultura și agricultura la scară mică. Dificultățile beneficiarilor sunt deseori insurmontabile. Și acum o ultimă întrebare. Se vorbește des despre bugetul neechilibrat al Uniunii Europene și același lucru este valabil și pentru politica de coeziune. Și apoi se mai vorbește și despre reducerile solicitate de uh, contributorii neți. Și aici aș avea două idei de formulat, pentru ca să le reflectați și dumneavoastră. În anii 90 am, par- am fost și eu de față când Jacques Delors și-a propus să obțină mai multe pentru bugetul european și solicita 2% din PIB-ul european pentru bugetul european. Pe vremea aia existau 15 state membre. Și cea de-a doua idee, piața comună și globalizarea care se extinde fac ca contributorii neți să fie până la urmă și beneficiarii neți ai acestei politici europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum am o listă destul de lungă uh, de parlamentari europeni, deci vom uh, proceda în câte un parlamentar național și un parlamentar european. Domnul Albrecht, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc. Ne întâlnim într-un moment foarte interesant. E practic momentul în care avem simultan o dezbatere cu privire la elementele generale ale bugetului, este un element, și în al doilea rând, noi, cei din această cameră, avem un interes în discutarea acestui proces pentru o Europa cu două viteze, care să include și o anumită parte din buget, uh, ci vizează și anumite proceduri parlamentare. În timp ce discutăm politica de coeziune, trebuie să fim conștienți, uh, parlamentari de la toate nivelele, că acționăm în contextul unei dezbate foarte dificile cu privire la Uniunea Europeană și despre metodele Uniunii Europene. Politica de coeziune se bazează pe metoda comunitară și cred că este crucial pentru noi toți. Și dacă e vorba de metoda comunitară, atunci este nevoie de reguli clare și de acordul tuturor. Este vorba de 27 de state membre. În timp ce apărăm politica de coeziune, nu ne luptăm pentru fonduri, pentru o țară sau alta. Și eu, de pildă, vin din Polonia. Deci nu este vorba doar de bani, este vorba și de viitorul Uniunii Europene, despre metoda comunitară și forma Uniunii Europene din viitor. Iată că nu trebuie să uităm că nu este vorba de o discuție tehnică, este uh, vorba de o chestiune constituțională în ceea ce privește viitorul Uniunii și metoda comunitară. Astea au fost uh, observațiile mele generale. În ceea ce privește aspectele concrete, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că primele elemente menționate de președinta uh, noastră și de uh, domnul comisar se referă la uh, contractele de parteneriat, care reprezintă ceva nou, o nouă filozofie care reflectă necesitatea ca toți partenerii să colaboreze și să confrunte cu problemele crizei. Iată de ce aceste diferențe între diferitele instituții. V-ați dat seama, probabil, că Comitetul Regiunilor a spus ieri în această sală că își doresc acest cod de conduită. Comisia a spus că își dorește codul de conduită. Parlamentul discută pentru a vedea dacă și-l dorește sau nu. Consiliul însă nu este împotriva codului de conduită, ci împotriva acestui un singur cod de conduită pentru 27 de state membre. Trebuie să vedem cine sunt partenerii, cum se poate colabora cu ei pe o perioadă de șapte ani între toate nivelurile și cu ONG-urile, cu partenerii economici și așa mai departe. Cred că este nevoie de o abordare comună între diferitele organe legislative. Și a doua chestiune care poate părea tehnică, dar nu este. Este vorba de uh, situația acestor contracte de parteneriat. Pentru că într-o primă idee s-a spus că acest par- contract de parteneriat este un acord cu privire la întreaga uh, schemă, ce programe operaționale, ce tipuri de acțiuni și așa mai departe. Noi, Parlamentul, propunem ca acestea să fie un prim pas care să fie transmis ă, comisiei, care să uh, își dea acordul și apoi să vină programele operaționale. Comisia însă le vede ca parte dintr-un pachet. Domnule director, poate mă veți corecta, dar noi uh, Așa am înțeles, ceea ce înseamnă că programele operaționale vor merge împreună cu contractele de parteneriat în aceeași etapă. De aceea, pentru noi, fie le tratăm ca parte inițială din proces, după care vor urma programele operaționale, sau le tratăm la pachet. Și este important pentru noi toți, pentru că în statele membre activitatea a demarat deja. Și prima chestiune se referă la concentrarea tematică și trebuie să vă spun că sunt perfect de acord cu comisarul Han. E mai bine ca în meniu să avem uh, opt uh, feluri decât trei feluri. Chiar dacă poate unele uh, feluri de mâncare sunt uh, ceva mai mici. Însă, propunerea noastră din Parlament este, haideți să nu decidem noi de la Bruxelles care să fie aceste trei feluri de mâncare. Haideți să lăsăm beneficiarilor finali o anumită uh, flexibilitate, să existe o alegere, uh, măcar un pic de marjă de manevră. Așadar, pledăm pentru mai multă flexibilitate suntem de acord că concentrarea este necesară, însă acest lucru nu înseamnă uh, să nu mai existe niciun fel de flexibilitate la fața locului. Eu cred că uh, beneficiarii trebuie să aibă această posibilitate de alegere. Sigur că contextul politic cu privire la zona euro și uh, restul există, însă noi nu ne dorim o Europa cu două viteze și Contractele uh, de parteneriat și concentrarea tematică, de fapt, sunt elementele uh, esențiale ale discuției. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, aș dori să vă informez că domnul ambasador a fost uh, înlocuit de uh, cel, cea mai bună persoană din partea Consiliului. E, uh, Adonis conduce grupul de lucru de la nivelul Consiliului care se ocupă de fondurile structurale și este și uh, interlocutorul nostru în ceea ce privește negocierile noastre pe care le purtăm cu Consiliu. Și de aceea uh, aș dori să vă invit și pe dumneavoastră la sfârșit să reacționați vis-a-vis -vis de uh,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 There's no German translation. Uh, um, uh, se pare că acum funcționează lucrurile, s-a rezolvat problema. Repet, încă o dată, ultima propoziție. Eu cred că Polonia este un bun exemplu pentru modul în care poate fi politica de coeziune europeană. Noi suntem singura țară care din 2004 a înregistrat în permanență o creștere economică. În 2009 a fost vorba de 1,7%, în anul acesta creșterea economică va fi de 2,5%. Fără fondurile din, de coeziune, această creștere economică nu ar fi fost posibilă. Important este că am făcut analize detaliate care ne-au demonstrat că fondurile cheltuite în Polonia uh, generează venituri care influențează pozitiv și alte țări, ceea ce înseamnă că politica de coeziune are o influență pozitivă nu doar acolo unde se cheltuie fondurile, ci în întregul, întregul speci, spațiu economic se generează o valoare adăugată și încercăm să prezentăm acest uh, lucru de fiecare dată atunci când uh, acționăm în uh, cadrul forului Prietenii Coeziunii. Polonia susține eforturile Parlamentului și ale Comisiei atât uh, atunci când este vorba de stimularea creșterii economice, dar și atunci când este vorba de diferențierea regională, pentru că noi considerăm că așa putem depăși criza la nivelul întregii Uniuni Europene. De subliniat este abordarea teritorială, dar și uh, abordarea orizontală integrată este un avantaj. Uh, Programele comune din cadrul strategic comun reprezintă de asemenea un avantaj. Contractul de parteneriat este, în opinia noastră, foarte important și în cadrul negocierilor ar trebui să nu participe doar reprezentanții naționali, ci și cei regionali. Noi suntem convinși că deja din această etapă este importantă o colaborare ex ante. În plus, suntem convinși că în anii 2017 și 2019 ar trebui efectuată o evaluare interimară și indicatorii care rezultă din aceste analize ar trebui uh, negociați de statele membre unul împreună cu Comisia. Noi suntem de asemenea convinși că una dintre cele mai mari provocări ale politicii de coeziune o constituie și dezvoltarea urbană. În cadrul contractelor de parteneriat dorim uh, ca o prioritate să o reprezinte dezvoltarea urbană și ca investițiile să meargă în această direcție. Există și anume, anumite critici vis-a-vis -vis de um, anumite aspecte. De pildă, chestiunea TVA-ului, în special în fondul uh, de coeziune, fondul social și fondul de dezvoltare regională constituie o chestiune care a rămas în discuție pentru că în momentul de față nu există posibilitatea de contării TVA-ului care uh, îngreunează activitatea în special a ONG-urilor și administrației. Uh, și în final aș dori să vă atrag uh, atenția asupra altei probleme, în ceea ce privește mecanismul de conectare al Europei. Aici există anumite îndoieli. Există argumente importante pentru, dar și împotrivă. 10 milioane din fond, care provin din fondurile de coeziune uh, ar trebui puse deoparte, creându-se astfel un sistem suplimentar destul de similar, care duce încă la o povară administrativă suplimentară, care reprezintă argumentul contra. Și uh, din perspectiva Poloniei constatăm încă o problemă specială. Toate țările încearcă să-și extindă infrastructura rutieră. Ce lipsește însă este legătura între țări, între Cehia și Austria, de pildă, nu există o legătură corespunzătoare. Uh, Slovacia are un singur nod rutier undeva în apropierea Bratislavei și între Ungaria și România lipsește o legătură similară și cu țările care fac parte din politica de vecinătate. Nu există astfel de legături. Ucraina, Turcia și așa mai departe. Așadar, lipsește această rețea de infra- autostrăzi. Uneori este vorba de porțiuni doar foarte scurte, dar deseori este vorba de probleme politice care generează această situație sau uh, faptul că diferitele state stabilesc în mod diferit uh, prioritățile. Fără o finanțare suplimentară din partea Uniunii Europene, astfel de segmente nu ar putea fi construite. Dacă Uh, mecanismul de conectare al Europei ar susține în primul rând astfel de segmente, ar constitui o posibilitate pentru a ne atinge obiectivele pe care de fapt ni le-am propus. Și în final, permiteți-mi încă o observație. Parlamentul polonez consideră că rolul care îi revine este de a crea o mai bună bază juridică pentru colaborarea diferitelor organizații care răspund și au un rol de implementare a politicii de coeziune. Comisia propune ca uh, parteneriatul să fie subliniat și de a, dar guvern, guvernanța la mai multe nivele ne obligă să ne gândim dacă situația uh, din statele membre constituie o bază suficientă pentru astfel de colaborare. Mulțumesc! Sigur că o astfel de uh, integrare este posibilă printr-o strânsă colaborare. Da. Domnul Manca. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt uh, și uh, liderul unei regiuni în Slovacia și acum avem un deficit de 20% la buget din cauza crizei. Am fost nevoiți să reducem cheltuielile administrative numai ca să supraviețuim și a trebuit, ar fi nevoie de fonduri noi pentru investiții, pentru că fără investiții nu există dezvoltare. Și, practic, fără fonduri se opresc toate motoarele. În majoritatea statelor, 70% din investiții sunt uh, finanțate numai prin politica de coeziune. În unele state membre, fără politica de coeziune, investițiile publice ar fi uh, aproape zero. Politica de coeziune este cel mai important instrument pentru convergență și pentru dezvoltare durabilă în Uniunea Europeană. Este și una dintre cele mai importante uh, surse de sprijin pentru IMM-uri, de exemplu. După cum a spus colegul din Polonia, nu doar statele membre sărace câștigă de pe urma acestei politici. Avem piața unică și deci și statele membre mai bogate pot câștiga pentru că oferă know-how, oferă servicii și produse celorlalte state. Doresc să vă amintesc declarația comună a șefilor de state a 15 state membre, se numea Prietenii Coeziunii și a fost semnată la Bratislava era vorba de 11 șefi de state mm, membre noi, 3 state membre vechi și Croația, care va intra în curând în Uniunea Europeană. Au participat și președintele Comisiei, președintele Parlamentului și au spus cu toții că politica de coeziune este un instrument de politică cheie pentru toate statele membre. Dacă reducem finanțarea în acest domeniu, nu vom mai atinge obiectivele ambițioase ale Consiliului, care recent și-a adoptat concluzii în acest sens, și nici obiectivele strategiei UE 2020. Șefii de state au declarat că nu se poate să se reducă fondurile disponibile pentru politica de coeziune și în acest sens doresc să subliniez faptul că Parlamentul European are o opinie majoritară, clar pozitivă pentru o finanțare suficientă a politicii de coeziune. Dragi prieteni, vom avea nevoie de susținere și din parlamentele naționale. Și dacă îmi permiteți încă ceva, uh, un comentariu adresat uh, colegului irlandez care vorbea de rata de succes a Irlandei în utilizarea uh, fondurilor europene. Am fost acum patru ani în Irlanda, eram raportor pentru bugetul european și am discutat cu ministrul de finanțe din Irlanda și vă spun acest lucru pentru că, de fapt, aici se pun două probleme diferite. În primul rând, eu, ca șef al unei regiuni din Slovacia, să știți că eu aș dori în acest rol să implementez cât mai multe fonduri din Uniunea Europeană în regiunea mea. Însă mai sunt și alte exemple. Uite, Irlanda a făcut uh, investițiile la nivel central. A, Ministerul de Finanțe a fost cel care a direcționat fondurile și astfel a reușit să aibă cea mai mare rată de implementare din Uniunea Europeană aproape. Uh, este foarte important să existe un parteneriat între municipii, comune, regiuni și guvern, ca să se cadă de acord asupra celor mai bune moduri de implementare. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, Spania, Congresul Deputaților, domnul Manuel González. Gracias, señora presidenta. Y un saludo cordial desde España. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să vă salut numele uh, Spaniei. Știți că Spania are o experiență pozitivă în domeniul politicii de coeziune, ca și alte state. Această politică a fost folosită destul de eficient, aducând avantaje multor persoane și multor regiuni. Știți că criza a afectat grav a afectat grav statele mediteraneene însă Europa dă dovadă de solidaritate cu ele. Pentru Spania, convergența și solidaritatea este mai importantă decât oricând. Și în Spania, mai multe regiuni se află acum în fază de tranziție. Chiar acum, ținând cont de perspectivele financiare 2014-2020, este mai important ca niciodată ca aceste state care se consideră contribuitori neți, însă sunt de fapt cu toți avem o contribuție netă până la urmă, e foarte important ca acele state să dea dovadă de și mai multă solidaritate. Pentru că dacă ne dorim să progresăm, nu trebuie să uităm că creșterea Spaniei înseamnă creșterea întregii Europe. Și insist că trebuie să dăm dovadă de solidaritate Știm că în Spania sunt mai multe regiuni în tranziție care au nevoie mai mult ca niciodată de politica de coeziune și de fondurile de coeziune. Domnul comisar a spus-o și sunt de acord cu uh, acestea. Pentru perioada 2014-2020, dacă lucrăm în acest mod, vom reuși să recâștigăm încrederea cetățenilor și în Spania și în Europa, dacă Europa își creează niște perspective financiare care să-i permită să contribuie la creșterea economică. Pentru că, până la urmă, Cred că așa vom putea să ajutăm Europa, să ajutăm statele membre, să ajutăm regiunile și mai ales să îi ajutăm pe cei uh, pentru care suntem aici, cetățenii Uniunii Europene. Și insist, trebuie să fie consolidată cofinanțarea Trebuie să fie consolidată solidaritatea, trebuie să fie consolidată politica de coeziune pentru Spania și pentru toate statele care au nevoie. Domnul Sean Kelly din Parlamentul European. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc celor care au luat cuvântul la această dezbatere interesantă. Cred că, în primul rând, sigur că cea mai mare problemă este bugetul, cadrul financiar multianual. Am ascultat ce au spus vorbitorii, inclusiv comisarul Han, și cred că trebuie să fim tari pe poziții. Nu trebuie să vorbim despre reduceri în acest moment. În al doilea rând, sunt de acord cu colegul din Spania, care a spus că se pune prea mult accentul pe contribuții nete, pe beneficii nete ale unora și ale altora. Nu trebuie să discutăm în acești termeni. Și cred că e nociv dacă unele state spun că ele au o contribuție netă prea mare. Ar fi mai bine să se pună în evidență avantajele și plus valoarea de a fi membru al Uniunii Europene de a, trebuie să avem o privire de asamblu asupra pieței unice și trebuie să ne gândim la regiunile din statele membre respective care au avut de câștigat enorm din finanțarea pentru politica de coeziune de-a lungul anilor. Colegul uh, irlandez a spus uh, că Irlanda a avut de câștigat pentru că s-a implicat în uh, politica de coeziune. Noi am intrat în 1973 și atunci uh, PIB-ul nostru era 15% din PIB-ul mediu european. Și acum, uh, în 2004, situația era mult mai bună. Acum mai avem probleme din cauza băncilor, din cauza cheltuielilor excesive, din cauza aceasta a fost nevoie de un program de salvare pentru țara noastră, însă infrastructura de bază care a fost creată prin politica de coeziune în Irlanda a rămas. Ceea ce este foarte bine și uh, o vom avea și o vom folosi când situația se va îmbunătăți din nou. De probele se văd în toată țara, peste tot sunt panouri pe care scrie drumul acesta a fost uh, construit sau renovat prin finanțare europeană. Trebuie cu toții să arătăm cetățenilor care sunt beneficiile, pentru că atitudinea negativă este dezlănțuită. Și ne vom confrunta cu tot mai multe provocări, deci trebuie să existe un echilibru în orice dezbatere și avem obligația de a apăra politica de coeziune, de a apăra bugetul și acum și de fapt niciodată nu cred că trebuie să spunem să menținem bugetul de coeziune sau să-l reducem. În niciun caz nu trebuie să se pună problema reducerilor acum. Europa înseamnă solidaritate, e benefică pentru toți, haideți să încercăm să obținem 1,3 trilioane uh, menționate de comisar, să le avem la buget ca să putem reuși să ieșim din recesiune, să creăm locuri de muncă și creștere și să obținem rezultatele dorite prin strategia 2020 și cele șapte programe FAR. După cum a spus vorbitorul din Germania, am uh, eșuat cu strategia de la Lisabona pentru că probabil am avut mult prea multe obiective. Nu vom mai eșua a doua oară și coeziunea ne va ajuta să nu o facem. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, Sean! Îl rog acum pe uh, un coleg, pe o colegă, Stella Demetriu, din Casa Reprezentanților din Cipru, să ia cuvântul. Eh, e, la... Mulțumesc, doamnă președinte! Înainte de a trece la Ideea principală a intervenției mele, doresc să vă spun că am avut marea plăcere de a primi Comisia de Dezvoltare Regională în Cipru, în cadrul președinției cipriote. Și cu această ocazie am purtat o dezbatere foarte interesantă la această reuniune comună am fost reprezentați de membrii ai comisiilor de afaceri europene, de afaceri externe, Comisiei pentru Economie, Comisia de afaceri interne din Parlament. Am avut un schimb de opinii foarte interesant cu omologii din Parlamentul European pe tema dezvoltării regionale și a politicilor sociale. Aceste schimburi sunt foarte interesante și importante ca să ne cunoaștem mai bine. domnul ambasador uh, al Ciprului la Uniunea Europeană a vorbit foarte mult despre anumite aspecte, însă aș dori și eu să mai prezint punctul nostru de vedere asupra acestei situații. Comisia a aprobat în 2011 un nou cadru pentru perioada de programare 2014-2020 și acesta va reprezenta un instrument util pentru guverne, deoarece conține niște proceduri simplificate care permit uh, să se economisească timp prețios, dat fiind caracterul urgent al chestiunilor pe care dorim să le rezolvăm prin intermediul acestei politici. Așadar, date fiind aceste dispoziții, cred că vom reuși să contribuim la ameliorarea situației în domeniul ocupării, al educației, al lucrărilor de infrastructură, dar și în domeniul cooperării interregionale. Cred că propunerile privind cadrul politicii de coeziune până în 2020 nu sunt neapărat deosebit de benefice pentru Cipru. Cipru se, a fost inclus în între regiunile cele mai bogate pe baza criteriului venit pe cap de locuitor, fiind la un nivel de 80% din media statelor membre ale Uniunii Europene. Conform acestui criteriu, Cipru primește, primește doar fonduri limitate, cam o treime din cât primea în trecut. Și asta într-o perioadă în care nevoile sunt tot mai mari. Mai mult, rata de cofinanțare pentru respectivele regiuni s-a redus de la 85% la 50%. Intervențiile sunt concentrate pe anumite domenii de prioritate tematică, mai ales în regiunile cele mai dezvoltate. Cel puțin asta propune Comisia. Însă această propunere nu ține cont de anumite nevoi specifice în domeniul dezvoltării pe care le au unele regiuni europene, regiuni cu caracteristici geomorfologice specifice care uh, reprezintă deficiențe, dezavantaje, de exemplu cum este caracterul insular. De altfel, în uh, tratat, la articolul 174, se spune că zonele insulare pot fi uh, reprezentate și de insule-stat, cu condiția să uh, fie îndeplinite criteriile specifice. Voiam să vă mai spun încă ceva. Există această plasă de siguranță și totuși Cipru nu reușește să pună la dispoziție fondurile necesare de care are nevoie țara pentru a fi la înălțimea perspectivelor de dezvoltare. Chiar dacă se face referire în mod specific la zonele insulare, la negocieri nu se precizează cum anume și prin ce mijloace se va ține cont de aceste cazuri specifice. Aplicarea politicii de coeziune pe perioada 2007-2013 arată că ar fi util să avem o participare mai activă a autorităților publice locale. Și asta într-o fază cât mai timpurie, pentru ca Uniunea Europeană să poată primi la timp și uh, fiabil indicațiile privind nevoile diferitelor regiuni. De fapt, întreaga filozofie a politicii de coeziune se leagă de combaterea inegalităților între dezvoltarea diverselor regiuni. De aceea, trebuie să avem în vedere o consultare prealabilă a, diferitelor, a diferiților actori implicați pentru a asigura niște rezultate mai eficace. Politica comunitară reprezintă o prioritate a președinției cipriote a Consiliului European. Și ar trebui să încercăm să completăm toate dispozițiile care vor stabili cadrul pentru 2014-2020 în domeniul politicii de coeziune. Camera Reprezentanților uh, din Republica Cipru susține toate eforturile de promovare a unor politici uh, care să aibă în centru omul, pentru a ameliora viața cotidiană a cetățenilor europeni. De aceea ne vom strădui să uh, continuăm și chiar să finalizăm negocierile în chestiune. În încheiere doresc să subliniez faptul că președinția cipriotă a pregătit și a trimis un text actualizat al cadrului de negociere care prevede modificări și care prevede și o uh, mărire a plasei de siguranță. Vă mulțumesc! Thank you, Victor. Mulțumesc, domnul Boștinaru! Madam Chair, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și salut uh, toți participanții. Mă bucur să avem acest dialog instituționalizat cu parlamentele naționale într-un moment foarte potrivit, foarte potrivit pentru politica de coeziune, dar și pentru Europa în întregul său. Câteva, cu câteva săptămâni în urmă, președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, a ținut în Parlamentul European un uh, discurs remarcabil în legătură cu nevoia ca Europa să evolueze către un model federal și susțin în totalitate ideea de a avea un sistem federal în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă de asemenea că parlamentele naționale, statele membre, vor transfera o nouă parte din suveranitatea națională către Bruxelles și către instituțiile europene. Însă, după umila mea opinie, modelul federal poate fi susținut doar dacă el este acompaniat și de solidaritate și politica de coeziune, despre asta este vorba, de reducerea disparităților interne dintre statele membre și de asemenea de a arăta o solidaritate practică, o solidaritate efectivă, nu doar o solidaritate în discursuri. Și ca susținător fervent al modelului federal al Uniunii Europene, sunt convins că ideea de a tăia bugetul politicii de coeziune poate submina orice posibilitate de a evolua către așa ceva. Trebuie să acceptăm că avem nevoie, că uh, instrumentele actuale nu sunt suficiente pentru ca Europa să facă progrese. Dar nu uitați, dragi prieteni, în 2014 vom avea uh, alegeri parlamentare europene. Ne implică pe toți. Partide politice în Europa, Uh, parlamente naționale Parlamentului European. Cum să vindem Europa în 2014? Cum să vindem acest model federal? Cum să facem acest model federal să fie acceptat? Pentru că vrem ca partidele politice care vor uh, intra în alegeri în 2014 să aibă propriul lor candidat pentru Comisia Europeană. Deci cum vom convinge cetățenii europeni să îmbrățișeze această idee și după aceea să avem un Parlament European gata să lucreze pentru noile dezvoltări uh, ale Uniunii Europene, când unele state membre sugerează să avem o Uniune Europeană numai pentru bugetul zonei euro. Asta e cea mai bună uh, cale de a submina orice idee de Europa, în loc să lucrăm pentru o Europa mai bună, Europa de care avem nevoie. Și concluzia mea finală Uh, privind această dimensiune politică generală, cinic vorbind, singura posibilitate pe care noi, cele 27 de state membre, plus ceilalți care vor intra în viitor în Uniune, Croația cu siguranță, numai împreună putem fi un jucător global. Dacă ne întoarcem la sistemele naționale, cu state membre naționale, chiar și Germania va fi prea mică în comparație cu China, ca să nu mai vorbim de România sau Luxemburg sau Malta și așa mai departe. Deci ori putem construi o Uniune Europeană care poate da rezultate cu instrumentele necesare sau vom alege să subminăm Uniunea Europeană. Asta, între aceste două variante trebuie să alegem și sunt convins că parlamentele naționale vor lucra în favoarea unei Uniuni Europene puternice în numele solidarității. Este singura valoare pe baza căreia putem construi mai multă Europa. Acum, vorbind uh, din, de cealaltă fațetă a monedei și acum voi vorbi în românește, pentru că se referă în special la problemele interne pe care România le are astăzi. E vorba de capacitatea instituțională și administrativă. Toate documentele pe care le pregătește Parlamentul European, de la regulamentul general, la reglementările specifice fondurilor sau la Connecting Euro Facility, au menționat obsesiv trebuie să creștem capacitatea instituțională și administrativă dacă vrem ca noua politică de coeziune să producă rezultate tangibile la nivelul comunităților, la nivelul uh, regiunilor, la nivelul statelor membre. Aici, dragi colegi din parlamentele naționale, Parlamentul European își va face în mod sigur datoria. Ne-am bucurat de sprijinul Comisiei Europene, am adus mai multă simplificare, dar în egală măsură vreau să vă rog să analizați documentele. Sunt concepte noi, sunt mecanisme noi, sunt instituții noi și toate trebuie să fie operaționale la 1 ianuarie 2014. Cinci fonduri au aceleași reglementări ca să obținem multi-fund approach, ca să obținem impactul pe care le așteptăm de la politica de coeziune, aceste concepte, mecanisme, instituții trebuie să funcționeze. Rugămintea Comisiei Dezvoltare Regională către parlamentele naționale este să exercitați presiunea. Știu, sunt state care performează remarcabil și Polonia este sursa mea de inspirație. O spun cu umilință și o spun cu mândrie că un stat fost comunist reușește să fie astăzi o sursă de inspirație pentru state din vest chiar. Dar spun că în parlamentele naționale trebuie să realizați o scanare a realităților de astăzi, ce lipsește, ce a funcționat prost în capacitatea instituțională și administrativă a statelor membre, ce trebuie rapid ameliorat din punct de vedere legal, instituțional, ca la 1 ianuarie 2014 să putem spune, iată, noua politică de coeziune poate să producă rapid efecte benefice nu putem vinde mai ușor, și iertați-mi termenul mercantil, Europa decât producând beneficiile politicii de coeziune la nivelul comunităților, pe st în străzile noastre, în satele și orașele noastre, la nivelul regiunilor noastre. Este o obligație și în același timp o datorie ă, și un drept suveran al parlamentelor naționale să se asigure că această enormă rezervă de creștere capacitatea instituțională și administrativă s-a ameliorat pentru ca apoi să putem să ne gândim la succesul implementării noii politici de coeziune. Thank you so much to all and thank you for your participation. Mulțumesc și mulțumesc pentru participare. Doamna Hubner, domnul Adonis Constantinu trebuie să plece și o să-i dau cuvântul acum două-trei minute în numele președinției. Mulțumesc, doamnă președinte, și de asemenea, doresc să îmi exprim uh, mulțumirea și felicitările pentru această reuniune. A fost o plăcere să ascult uh, opiniile reprezentanților uh, Parlamentelor Naționale și ale Parlamentului European. Aș vrea doar să fac câteva comentarii. În primul rând, implicarea Parlamentelor Naționale în cadrul național al fiecărui stat este foarte important și sigur cadrul de reglementare nu poate interveni în această procedură, dar există instrumente în uh, verificările de subsidiaritate și, de asemenea, cred că e important ca parlamentele naționale să fie implicate în această politică extrem de importantă. Politica de coeziune trebuie și e foarte important să aibă niște scopuri foarte specifice pentru coeziunea regională a statelor membre. Acum cred că suntem într-o fază cu noile elemente ale noii politici de coeziune în care putem să mutăm această politică drept Uh, principalul, să transformăm această politică în instrumentul principal de dezvoltare a Uniunii Europene. Încă nu suntem acolo, dar visul meu ar fi ca politica de coeziune să fie principala politică de dezvoltare a Uniunii Europene și cred că există anumiți pași dincolo de uh, cei care au fost menționați deja și foarte mulți oameni au vorbit despre bani, despre fonduri. E foarte important, e vital. Uh, ca reprezentant al președinției nu pot comenta foarte mult de discuțiile mm, asupra cadrului financiar multianual, dar pot să vă asigur că metoda comunitară este urmată în toate discuțiile și că politica de coeziune, uh, așa cum a spus deja președinția foarte clar, va trebui să aibă criterii folosite pentru stabilirea uh, clară a sumelor alocate fiecare uh, politici și criterii uh, alocate acestei politici importante, așa cum se prevede în tratate și criterii care trebuie să fie respectate. Sigur și cu relevanță față de perioada anterioară. Nu pot spune prea multe lucruri despre finanțare, pentru că discuțiile sunt în curs, dar pot vorbi despre conținutul politicii. Cred că cele trei instituții au o înțelegere comună, au o abordare comună. Au și unele diferențe, dar au și o abordare, o înțelegere comună a noi abordări a politicii de coeziune, a noilor elemente și cred că suntem cu toții de acord asupra unor elemente în ce privește abordarea strategică. Acesta este un aspect foarte important al politicii, de a combina toate fondurile, de a lucra în sinergie și cred că este foarte, un aspect foarte important al politicii și pe care trebuie să-l implementăm în modul cel mai eficient. În al doilea rând este vorba de concentrarea tematică. Așa cum a spus domnul comisar și un, alți vorbitori, Politica de coeziune ar trebui să contribuie la obiectivele UE 2020, dar în același timp ar trebui să atragă și uh, viitoarele uh, state membre și să țină seama de specificitățile teritoriale. De aceea Consiliul consideră că ar trebui să existe anumită flexibilitate și uh, am spus că o, aceeași măsură nu se potrivește tuturor, dar în același timp cred că flexibilitatea poate uh, coexista cu o abordare integrată și cred că acestea sunt cele două fațete ale dezvoltării sustenabile. Și voi încheia spunând un lucru. Este foarte important uh, că în negocierile cadrului multianual financiar uh, președinția va face toate eforturile pentru a ajunge la un acord și de asemenea și președintele Consiliului European va face eforturi pentru a încheia negocierile până în noiembrie. Este foarte important și președinția împărtășește aceste idei și vreau să transmit acest mesaj tuturor părților. Pentru politica de coeziune, o întârziere a acordului după sfârșitul lui 2012 ar fi un dezastru. Pentru că dacă e un acord târziu, știți și fiecare uh, specialist știe cât durează să pregătești un program și reglementările trebuie să fie adoptate după acordul uh, pe cadrul financiar multianual și știm din perioadele trecute că ai nevoie de unul sau doi ani să te pregătești. Așadar, nu e, această politică nu e ca alte politici. Nu e vorba de o plată anuală uh, și nu e ușoară. Așadar, parlamentele și toate instituțiile Uniunii și statele membre trebuie să înțeleagă că timingul, calendarul este foarte important. Și președinția va face tot ce stă în puterea ei pentru a respecta acest calendar. De aceea, a doua întrebare este de ce așteptăm cadrul financiar multianual? Președinția a stabilit un scop politic în negocierile pachetului de coeziune și anume de a încheia dialogul interinstituțional sau dialogul tripartit pe un aspect care este foarte important pentru statele membre și pentru cetățeni. Uh, programul. Deci toate statele membre, toate regiunile și toți, uh, toate părțile implicate să aibă uh, o certitudine în legătură cu care sunt regulile jocului, care este cadrul în care vor începe să lucreze și să se pregătească. Și cred că și celelalte două instituții, și sunt sigur că celelalte două instituții de asemenea Uh, deja colaborează, așadar până la sfârșitul anului, dacă nu reușim să încheiem uh, întreaga reglementare, măcar să încheiem uh, și să avem o, o înțelegere în ce privește programarea, acest aspect atât de important să, astfel încât statele membre să poată pregăti, uh, să se poată pregăti. Chiar dacă întregul cadru financiar multianual nu este uh, aprobat la timp. Vă mulțumesc foarte mult și vom urmări cu interes uh, activitățile noastre. Doamna președinte, mulțumesc. Îl rog acum pe reprezentantul Bundestagului să ia cuvântul domnul Maier. Mulțumesc foarte mult. Dragi uh, colegi, dragi colegi, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la, această, la acest in, eveniment interparlamentar. Salut în deosebi faptul că aflăm că negocierile în cadrul dialogului tripartit sunt pe calea cea bună în ceea ce privește uh, politica structurală și regională. Este salutar acest uh, fapt și Pot să vorbesc aici și în uh, numele Comisiei uh, Regionale din uh, Bundestag. Și este important ca politica regională și de coeziune să se orienteze de obiecti- după obiectivele strategiei Europa 2020. Importantă este în acest context creșterea competitivității, a inovației, a ocupării care uh, astfel uh, devin uh, obiective ale politicii de coeziune europene. Salutar este și faptul că uh, finanțarea viitoare se orientează și în funcție de condiționalități macroeconomice, asta și în contextul crizei prin care trec anumite state din Europa. Așadar, faptul că finanțarea va depinde pe viitor de respectarea anumitor condiții macroeconomice. Cred că ar trebui de asemenea să ne gândim și la o nouă definire a conceptului de inovare, care să devină astfel mai larg. Sigur că ar trebui să ne concentrăm asupra creșterii inovației și a competitivității, dar tocmai la definirea acestui concept al inovației ar trebui să avem o marjă mai largă de uh, manevră și să ținem cont și de inovație la nivelul întreprinderilor în ceea ce privește procesele sau diversificarea. Cred că este de asemenea important să atragem atenția asupra faptului că toate regiunile vor putea participa și pe viitor la finanțări din aceste fonduri de coeziune. Însă regiunile mai slab dezvoltate nu devin mai puternice uh, dacă regiuni mai puternic dezvoltate sunt neglijate. De aceea cred că și regiunile mai uh, puternic dezvoltate trebuie incluse în acest cadru de finanțare și pe viitor. Salutar este și faptul că colaborarea teritorială este un alt element care este în centrul atenției, pentru că astfel uh, putem uh, explica și cetățenilor noștri acest uh, concept. Salutar este așadar creșterea finanțării în domeniul colaborării la nivel teritorial, dar ar trebui totuși să analizăm și în mod critic necesitatea de a impune o cerință în viitoarea pro- perioadă de programare ca toate cele patru uh, criterii să fie îndeplinite. În perioada anterioară, Trebuiau îndeplinite de două state partenere doar două criterii. De a dubla, practic, această cerință, a ridica standardele atât de sus, cerând îndeplinirea tuturor celor patru criterii, va face ca multe state să aibă dificultăți uh, în a se încadra aici. Salutar este și faptul că uh, regiunile uh, care se vor afla într-o perioadă de tranziție vor fi prinse în această plasă de siguranță și vor beneficia de măcar două treimi din fondurile de care au beneficiat în trecut, însă cred că regiunile actuale uh, care se aflau în această perioadă de tranziție trebuie de asemenea să uh, beneficiază de această plasă de siguranță și pe viitor. În ceea ce privește cota minimă de 5% uh, din uh, FEDER pentru dezvoltare uh, urbană. Cred că trecutul a arătat că politica de coeziune ar trebui să fie destinată în special mediului rural și de aia considerăm că această cerință de a folosi 5% din fonduri pentru orașele mari nu este corectă. Ar trebui să vedem dacă obiectivul de scăderea birocrației se realizează prin actualul proiect de regulament. Sigur, controlul este important și trebuie să avem grijă ca uh, fondurile uh, regionale și structurale să fie cheltuite în mod eficient. Și, dar nu cred că ar trebui să uh, renunțăm la anumite structuri care s-au dovedit fiabile în trecut. Asta și în ceea ce privește acreditarea administrațiilor, care poate duce la costuri suplimentare și la noi poveri birocratice. În final, aș dori să vă atrag atenția asupra unui alt element uh, împărtășit de întregul uh, Bundesland în ceea ce privește crearea unui cadru general uh, strategic pentru viitoarea perioadă de programare. Clar trebuie să fie pentru toată lumea că pe viitor vor fi de împărțit mai puțin bani decât până acum și de aceea trebuie să ne gândim dacă este rezonabil ca în acest context să se creeze o nouă regiune de tranziție pentru acele regiuni care au un PIB între 75 până la 90% în comparație cu uh, media PIB-ului european. Pentru că tocmai caracteristica cheie a politicii de coeziune și structurală ar trebui să fie și o degresivitate în finanțare, astfel încât să astfel de perioade de tranziție să poată face pasul la uh, regiuni dezvoltate. Așa am procedat și în Germania și de aceea acest obiectiv al Comisiei de a introduce o regiune permanentă de tranziție trebuie privită în mod critic. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Angulache. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, și eu aș dori să salut reprezentanții parlamentelor naționale la această discuție atât de importantă și aș dori să spun că este regretabil faptul că domnul comisar a trebuit să plece. Ar fi putut auzi aici foarte multe opinii importante. În primul rând, aș dori să informez pe cei prezenți că până în 2007 și Grecia a înregistrat o creștere importantă, care s-a cifrat undeva în jurul cifrei de 4,5%. Dar astăzi, în ultimii trei ani, se înregistrează o scădere cumulată de 23% din PIB. Și vedem uh, că acum, după izbucnirea crizei capitalismului, uh, vedem acest lucru și din al cincelea raport, că a crescut decalajul între diferitele regiuni. Și asta datorită faptului că politica de coeziune nu susține convergența și coeziunea până la urmă. Din potrivă, noi credem că tema principală pe care trebuie să o abordăm este destinația acestor fonduri regionale și structurale. Eu cred că este în clișeu faptul că guvernele și Uniunea Europeană spun că uh, aceste uh, fonduri vin în susținerea strategiei Europa 2020 pentru sporirea competitivității, pentru că știm acest lucru. Lucrurile uh, astăzi sunt întotdeauna în defavoarea populației. Uh, se doresc uh, locuri de muncă mai ieftine, pentru că altfel uh, uh, nici măcar nu s-ar putea explica criza capitalismului în care ne aflăm astăzi și din care nu mai reușim să ieșim. Ceea ce înseamnă că fondurile sunt destinate astfel doar către obiective care uh, țin de promovarea capitalismului, energie și așa mai departe. Un exemplu tipic este facilitatea pentru conectarea Europei. 10 miliarde s-au luat din fondurile structurale și numai nu protestează nimeni. La nivelul comisiei am discutat acest lucru și încă ceva caracteristic. Există o reducere la fondurilor de coeziune în ceea ce privește Grecia, de pildă. Ministrul uh, nostru prezent ieri a spus că s-ar putea să pierdem uh, aproape 40% din fonduri. Încotro se vor duce aceștia? N-am primit niciun fel de răspuns. Nu știu dacă îmi poate răspunde cineva. Cred că nu e adevărat că fondurile de coeziune ar finanța creșterea. De pe urma acestor fonduri profită doar puțini oameni Iată ce finanțează Uniunea Europeană și încotro s-au îndreptat banii în Grecia, în special către uh, transporturi și uh, trebuie să știți că încă se construiesc uh, autostrăzi pentru care se percep taxe de autostradă. Și se plătește, se plătește, dar nu vom primi niciodată nimic înapoi. persoanele fizice trebuie să plătească deja 8%. Și acum în ceea ce privește energiile regenerabile, în ultimii trei ani au crescut taxele de 8 ori, ceea ce duce la crearea unor centrale care nu au nicio legătură cu uh, creșterea și cu satisfacerea necesarului. Acest lucru nu duce la creș- creșterea ocupării sau la o infrastructură care, la rândul ei, să poată uh, crea locuri de muncă. Și de aceea criza este atât de profundă și de aceea uh, sunt amenințate și uh, alte țări. Și cine profită de pe urma acestor lucrări de construcții? Vedem că 40% din investițiile din Grecia se întorc înapoi în Germania și vedem asta și în Portugalia, de pildă. Dintr-un uh, euro investit acolo, 85% se întorc la contribuabilii neți. Iată că este vorba de uh, o creștere doar, e vorba doar de creșterea marilor companii care este asociată de o creștere foarte slabă a economiilor naționale naționale. Și, în final, șomajul va crește și nu este evident ceea ce uh, ne dorim. Noi considerăm că politica de coeziune ar trebui să se concentreze asupra celor proiecte care sunt importante pentru uh, lucrători, de exemplu, uh, construirea de baraje pentru oprirea inundațiilor, uh, Uh, educație, școli, infrastructură, grădinițe. Acestea sunt uh, lucruri de care avem nevoie imediată. 10.000 de copii uh, nu pot participa în acest proces la noi și nici pentru persoanele vârstnice nu există instituții suficiente. Domnul Piper, mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vedeți că există o divergență de opinii um, și un spectru foarte larg de păreri aici în Parlamentul nostru. Are acum cuvântul următorul vorbitor din Bulgaria, domnul Patavski. Благодаря, уважаеми колеги. Радвам се, че имам възможността да присъствам на тази среща и да... Mulțumesc! Dragi colegi, mă bucur că pot participa la această întâlnire și să vă împărtășesc uh, părerea noastră cu privire la această chestiune crucială, pentru că, până la urmă, politica de coeziune va constitui un instrument major care va garanta o mai bună disciplină fiscală și va constitui și o garanție a reformelor într-o serie de sectoare cheie. Acest lucru poate contribui la realizarea obiectivului nostru principal de a reduce decalajul dintre regiunile Europei și între statele membre. Eu cred că statele membre nu ar trebui desemnate uh, ca contributori neți sau beneficiari neți. Important este ca fondurile de coeziune, fondurile structurale să fie folosite pentru creșterea competitivității noastre și pentru accelerarea convergenței. Acest lucru va fi în beneficiul atât a contributorilor net cât și a beneficiarilor net, în beneficiul um, tuturor așadar, pentru că coeziunea și cheltuirea judicioasă sunt complementare. Acestea fiind spuse, spuse, cred că ar trebui să ne concentrăm asupra rezultatelor. Ar trebui să căutăm uh, parteneriate care să fie în beneficiul intereselor locale și cred că investiții integrate la nivel teritorial așa cum sunt prezentate în acest nou regulament, reprezintă un pas important înainte. Și mai este ceva ce consider eu important, și anume ideea că ar trebui să folosim fonduri structurale și uh, fonduri din uh, programe diferite în beneficiul creșterii regionale. Astfel putem rezolva probleme la nivel regional și să contribuim la o dezvoltare durabilă. Iată de ce această inițiativă este foarte importantă pentru noi. Totuși, pentru a realiza toate obiectivele strategiei Europa 2020 și pentru a realiza obiectivele politicii de coeziune în perioada 2014-2020, noi, în Bulgaria, credem că fondurile ar trebui mai bine uh, coordonate prin intermediul cadrului strategic comun, pe de o parte, și, pe de altă parte, prin intermediul acestor contracte de parteneriat. Permiteți-mi să fac câteva comentarii cu privire la regulament și câteva aspecte specifice. Noi considerăm că cadrul strategic comun ar trebui să conțină prevederi clare și integrale. Regulamentul ar trebui să ofere o suficientă flexibilitate statelor membre, pentru că trebuie să ne gândim la nevoile specifice de la nivel local. Bulgaria nu crede că principiul de 2,5% din PIB ar trebui să constituie un principiu de alocare. Credem că ar trebui să ne concentrăm asupra celor mai sărace regiuni. Pentru că dacă urmăm acest principiu, nu vom ajunge la o mai bună convergență între regiunile mai slab dezvoltate și cele dezvoltate. Eu cred că ar trebui să menținem principiile actualei perioade de programare sau ar trebui să ne gândim la un alt principiu, poate la Uh, produsul național brut în comparație cu puterea de comparare. Bulgaria susține introducerea celor 11 uh, obiective tematice în viitoarea perioadă de programare, dar nu suntem de acord cu această rezervă de 5% pentru fondurile din CSC. Noi considerăm că această rezervă nu ar trebui să fie obligatorie. Ar trebui să menținem principiile din actuala perioadă de programare. În rest, susținem concentrarea tematică pentru că rezultatele ar trebui să fie palpabile. Însă nu ar trebui să introducem prea multe cerințe pentru că acestea reduc flexibilitatea statelor membre și este dificilă realocarea fondurilor. În timp ce, mult mai important, este să se reflecte specificul regional și local și implementarea condiționalităților ex ante, pe care, de fapt, le susținem pentru că ele sunt importante pentru realizarea obiectivelor noastre prioritare, dar ar trebui să respectăm principiul proporționalității și ar trebui să urmăm axa prioritară, iar descărcarea de gestiune nu ar trebui aplicată pentru perioada în care programul este suspendat. Credem că ar trebui să uh, ne lăsăm ghidați de condiționalitățile macroeconomice, nu ar trebui să diminuăm eforturile statelor membre de a impune disciplină financiară. În ceea ce privește cheltuielile, considerăm că TVA-ul ar trebui să fie admisibil și în viitoarea perioadă de programare. Iar actualele criterii de admisibilitate în ceea ce privește TVA-ul ar trebui păstrate. Vorbitorul face o pauză. Voi trece acum la nivelele de finanțare. Credem că regiunile mai puțin dezvoltate ar trebui să beneficieze de mai multă finanțare. Nu susținem principiul de cofinanțare în baza la 75%. Susținem propunerea pentru plăți anticipate făcute de comisie către statele membre, dar credem că uh, anumite prevederi propuse sunt insuficiente pentru a furniza suficientă lichiditate pentru autoritatea de management. Permiteți-mi acum pe final să comentez cele spuse de alți colegi. Cred că uh, avem nevoie de diferite surse de finanțare în statele membre și, în acest sens, uh, cadrul strategic comun nu pare să fie util poate că ar trebui să ne întrebăm dacă instituțiile de la nivel național au capacitatea fle și flexibilitatea necesară gestionării proiectelor. Pe baza propriei noastre experiențe, trebuie să vă spun că există prea multă birocrație, uneori chiar teamă și ca urmare, nu există o rată de absorpție prea bună. De aceea, concentrarea tematică va reduce probabil flexibilitatea statelor membre, ceea ce va face mai dificilă obținerea de finanțare uh, uh, de către statele membre și direcționarea acesteia către domeniile unde aceasta este cea mai necesară. Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție din Bulgaria. E remarcabil faptul, cred eu, că cineva din Bulgaria este în favoarea condiționalităților macroeconomice. Următorul vorbitor este domnul Kyrios Ogali. Gelos, se rectifică președintele. Îi eh, ήθελα να τονίσω ότι η συζήτηση που κάνει Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să subliniez că dezbaterea noastră de astăzi nu se referă doar la bani. Se referă și la principii. Ce ne dorim de la Europa? Este vorba de coeziunea socială, bineînțeles, însă este vorba și de viabilitatea Europei, pentru că ne dorim cu toții o Europa viabilă și de aceea Credeam că trebuie să ne concentrăm pe niște priorități tematice ca să știm uh, ce destinații au fondurile publice. Fondurile publice trebuie să aibă drept obiectiv coeziunea socială și viabilitatea socială. Deci, da, este nevoie de un buget comunitar mai substanțial, dar pentru a atinge acest obiectivă astăzi ar trebui să se prevadă niște fonduri pentru Uniunea Europeană, ca aceasta să nu depindă doar de contribuțiile statelor membre. Și trebuie de asemenea să utilizăm în mod eficient fondurile pentru a realiza cu adevărat o convergență socială și economică și a asigura viabilitatea socială. De aceea, toate uh, autoritățile competente trebuie să se asigure că fondurile alocate nu sunt doar absorbite, ci că sunt uh, utilizate în mod eficient pentru a ameliora viabilitatea societății. E nevoie de o consolidare a rolului regiunilor și a societăților locale pentru a implementa planuri regionale care să facă obiectul unui acord între statele membre și Comisia Europeană. Atunci când uh, discutăm despre acorduri de parteneriat, despre contracte de parteneriat, considerăm că în aceste contracte de parteneriat trebuie să fie incluse și regiunile ca uh, co-semnatari, ca să garantăm consultarea pe plan intern și să putem realmente vorbi de dezvoltare regională și de coeziune. Și eu sunt uh, consilier regional în țara mea în regiunea insulelor din Egea de Nord, deci într-o zonă insulară. Trebuie să avem în regiuni un program de coeziune socială, pentru că nu întotdeauna există contacte între regiunile din aceeași țară și nici chiar în cadrul aceleiași regiuni, pentru că foarte adesea într-o regiune dezvoltată sunt incluse mai multe subregiuni care uh, au niveluri diferite de dezvoltare în ceea ce privește infrastructura, ocuparea și așa mai departe. Ar trebui de asemenea să se aibă în vedere existența unor proiecte concrete și de asemenea să se știe ce poate și ce nu poate să fie făcut la nivel regional. Mai mult, în ceea ce privește integrarea regiunilor în cele trei categorii, adică regiuni în curs de dezvoltare, categorie intermediară și regiune mai puțin dezvoltată, trebuie să se țină cont de toate elementele, inclusiv de elementele din 2012 ca să putem să reflectăm cu adevărat realitatea de astăzi, pentru că dacă vorbim de 2008-2009, situația este cu totul alta față de elementele de anul acesta. Și știm că Aici s-a și prezentat uh, un studiu uh, și s-a arătat că anumite regiuni au, și-au schimbat deja categoria pe baza elementelor din anul 2009. Gândiți-vă că dacă ținem cont de datele din 2012, imaginea globală ar fi complet diferită. Anumite regiuni au un PIB de mai puțin de 17%. Trebuie revizuită și plasa de siguranță și trebuie să vedem în ce categorii intră o regiune sau alta. PIB-ul nu e singurul criteriu, trebuie să existe și criterii de coeziune socială și de viabilitate ca să avem o imagine cât mai reală. Ja, herzlichen Dank, Herr für diese Mulțumesc, domnule Cristogelos, pentru această contribuție. Urmează din nou un vorbitor din partea parlamentelor naționale, domnul Pablis din Ungaria. A Magyar Parlament önkormányzati és területfejlesztési bizottsága nevében tisztelettel köszöntöm a parlamentközi találkozó valamennyi résztvevőjét. Mulțumesc. În numele Comisiei de Specialitate din Parlamentul Maghiar aș dori să subliniez uh, că este foarte important uh, participarea în cadrul acestei dezbateri uh, și a politicienilor din parlamentele naționale în aceste teme atât de importante precum politica de coeziune și politica regională. Eu aș dori să mă concentrez asupra unei singure teme și anume decontarea simplificată Conform propunerii Comisiei, acestea ar trebui să fie reglementate la nivel național. Ar trebui creată și posibilitatea ca teritorialitatea să poată fi mai flexibilă în anumite cazuri și să poată susține uh, și domenii care se află în afara programului. Se propune o utilizare unitară pe primii trei ani. În ceea ce privește transparența și previzibilitatea regulilor, considerăm că uh, planificarea ar putea îndeplini acest lucru. Susținem de asemenea și propunerea Uh, privind flexibilitatea teritorială, care ar putea fi însă majorată. În ceea ce privește condițiile actuale, uh, contextul tehnic se schimbă foarte rapid. Aici credem că termenul de trei ani în ceea ce privește IMM-urile ar trebui păstrat uh, Colegii din Polonia s-au referit și la problema TVA-ului, cum anume poate fi calculat acesta. Vă pot spune că acum un an mi-am exprimat deja poziția în acest sens și anume ca TVA-ul să poată fi dedus și în viitoarea perioadă de programare și am primit atunci o reacție pozitivă. Este o chestiune foarte importantă pentru noi. Vin din nordul Ungariei, unde Din punct de vedere al PIB-ului, suntem printre cele 15 regiuni din Europa. Adică, dacă se vor introduce aceste reguli severe, comunele vor fi eh, limitate în eforturile lor și anumite măsuri de eh, creștere vor deveni imposibile. Mulțumesc pentru această contribuție din Ungaria. Urmează din partea Parlamentului European, domnul Joachim Zeller din Germania. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, trebuie să spun că și eu uh, sunt încântat că avem această întâlnire cu deputații din Parlamentele Naționale. Credem că această colaborare este importantă, ar trebui consolidată și ar trebui să ne întâlnim nu doar cu ocazia acestor uh, zile ale ușilor deschise, de asemenea, mă bucur uh, și faptul că toți reprezentanții a Parlamentelor Naționale care au intervenit aici au subliniat cât de importantă este continuarea uh, politicii de coeziune și după 2014 și că fondurile structurale constituie baza pentru păstrarea competitivității în regiuni și pentru crearea de locuri de muncă. Asta, la începutul dezbaterii noastre din Parlament, nu a fost uh, neapărat clar uh, faptul că și după 2014 va exista o continuare a politicii de coeziune și a politicii structurale. De aceea cred că aici uh, am avut succes. În același timp și o rugăminte pentru colegii din Parlamentele Naționale de a folosi posibilității de uh, a influența propriile uh, guverne, astfel încât uh, acestea să uh, facă pași în ceea ce privește negocierile la nivelul Consiliului, pentru că am auzit și din partea reprezentanților uh, Consiliului uh, care este situația. Comisia și-a asumat o poziție, nu știm însă care uh, Uh, este părerea Consiliului privind anumite teme propuse. În același timp, uh, am auzit că politica structurală și de coeziune ar trebui să conțină și stimulente pentru creșterea competitivității și a ocupării și a inovării și atunci când s-a pus întrebarea unde se dorește introducerea acestor stimulente, s-a făcut trimitere la fondurile structurale. Deci dacă sunt așa de importante, cred că ar trebui ca și negocierile din uh, perioada viitoare să aducă rezultate. Observație vis-a-vis -vis de observația unui coleg din Germania, probabil din Bavaria, care a solicitat ca, pe de o parte, să fie uh, privite ca um, o bază pentru politica de finanțare în fondurile structurale, obiectivele strategiei Europa 2020. Dacă e așa, atunci uh, nu trebuie canalizate 70% din fondurile uh, disponibile către zona rurală, pentru că majoritatea populației din Europa trăiește la orașe și și aici uh, uh trebuie uh, create stimulente. și de aceea și uh, orașele trebuie să, se, să facă parte din această Uh, finanțare regională. În ceea ce privește bugetul, 14% este prevăzut uh, din bugetul european pentru politica agricolă comună în cadrul pilonilor 1 și 2. Să nu uităm nici de asta. Salut pe toți cei care au spus că e nevoie de îmbunătățire a colaborării transfrontaliere. Parlamentului European solicită în cursul negocierilor ca fondurile pentru cooperarea teritorială transfrontalieră să se cifreze, să se ridice la 7% din uh, fondurile de coeziune, iar procedurile să fie simplificate, pentru că în regiunile de graniță uh, se unește Europa și inițiativele de la nivel regional de acolo ar trebui promovate și dat fiind faptul că sunt și raportor pe această temă a, um, a cooperării teritoriale, aș dori să promovez această idee a posibilităților a, uh, noi create de noul regulament a, um, nu doar pentru cooperarea în interiorul Europei, ci și în colaborarea cu state terțe, uh, vecinii noștri din Europa și prin includerea altor instrumente, cum ar fi cel al politicii de vecinătate sau uh, instrumentele de preaderare, care pot fi combinate acolo unde acest lucru se impune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Zeller din partea Comisiei. Aș dori să dau acum cuvântul domnului Martin, care și-a tot notat lucruri și sper că va detalia concret anumite teme. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! A fost o dezbatere foarte bogată și foarte interesantă aici în această dimineață. Am avut șansa de a-i asculta direct pe reprezentanții parlamentelor naționale care și-au exprimat preocupările foarte variate. Sigur că vom prezenta acest raport domnului comisar Han, care din păcate nu a putut rămâne la totalitatea discuției din această dimineață. Am constatat că se susține uh, ideea menținerii nivelului de finanțare propus de comisarul Han, pentru că această politică trebuie să rămână una uh, esențială pe viitor în toate statele membre. În legătură cu argumentele necesare în acest sens, trebuie menționate și elementele ce realizează eficiența acestei politici. Uh, de aceea sunt importante cele spuse despre cât este de important uh, ca această politică să fie făcută cât mai vizibilă. Și, în primul rând, trebuie accentuată legătura cu strategia 2020. Cred că acum toată lumea recunoaște că este perfect justificat și necesar să ne asigurăm că finanțarea europeană uh, este destinată priorităților europene. Această strategie nu e deloc incompatibilă, ci corespunde perfect cu ideea de a răspunde nevoilor regiunilor și de a îndeplini rolul politicii de coeziune conform cu solidaritatea uh, necesară între membrii Uniunii Europene și solidaritatea interregională. Astăzi s-a vorbit și despre concentrarea tematică, echilibrul dintre aceasta și flexibilitate în ceea ce privește posibilitatea ca regiunile să uh, își stabilească prioritățile pentru cheltuieli. Domnul comisar Han s-a referit la uh, concentrare și flexibilitate, între care trebuie să existe un echilibru. Când vorbim de concentrare, nu trebuie să uităm că e vorba de o concentrare la un nivel înalt, înalt al uh, agendei tematice. Dacă analizăm Fondul European de Dezvoltare Regională, constatăm că Comisia propune să se financeze trei domenii destul de ă, largi. Cercetare și ă, educație, susținere pentru IMM-uri și ă, tot așa, în proporții diferite în funcție de nivelul de dezvoltare. Așadar, flexibilitatea este inclusă de la bun început din faza de proiect în aceste politici și apoi uh, regiunile trebuie să stabilească în detaliu cum să utilizeze aceste fonduri. Însă, acceptarea acestor obiective ține și de acceptarea strategiei 2020. Comisia folosește uh, me metafora meniului și din această perspectivă, nu e greu să ne dăm seama că dintr-un meniu de 11 priorități, fiecare regiune poate să aleagă 3-4 pe care să se concentreze. Practic, această abordare ține de uh, proiectarea generală Aș dori să mai vorbesc despre chestiunea contractelor de parteneriat și a principiului parteneriatului. Elementul esențial uh, legat de contractul de parteneriat este să apropie abordarea de la bază spre vârf de abordarea de la vârf spre bază, dar nu în același mod în toate statele membre. După părerea noastră, acesta nu este un proces secvențial în care există mai întâi contractul de parteneriat și apoi programele. Noi credem că, în realitate, proiectarea programelor și elaborarea contractului de parteneriat se vor face simultan, pentru că ar fi mult prea teoretic să încep de la nivel înalt în statele membre și apoi să stabilești ce se întâmplă în programele individuale. Trebuie ca cele două abordări să meargă în paralel, pentru că programul de contractul de parteneriat trebuie să includă tot ce s-a avut în vedere în uh, stabilirea proiectelor de program. Practic trebuie să avem o abordare consolidată și la fel în privința calendarului, nici nu ar fi fezabil să negociem mai întâi contractul de parteneriat și apoi, după ce acesta este aprobat, să trecem la negocierile privind programele. Din motive practice, exercițiul trebuie să fie unul combinat. Și sigur că prin contractul de parteneriat dăm viață principiilor de parteneriat și stabilim mecanismele care permit diferiților parteneri să joace rolul de plin. Acceptăm ideea exprimată aici și anume că trebuie să existe o distinție. Sigur că va exista una în funcție de uh, ce stabilește fiecare instituție regională. Uh, vor exista diferențe între diversi actori. Și de aceea credem că e foarte bun aici codul de conduită, pentru că oferă un mod de a stabili diferitele roluri ce trebuie jucate de diferiții parteneri. Apoi, partenerii trebuie să-și îndeplinească rolul asigurându-se că există o legitimitate a programelor. În legătură cu condiționalitatea în cele din urmă, pentru că și uh, condiționalitățile sunt un mod de a garanta eficiența politicii. S-au exprimat anumite rezerve aici. Eu cred că condiționalitatea ex ante este practic o precondiție ca să ne asigurăm că banii sunt bine cheltuiți. Eu cred că aceasta este acceptată mai mult și cred că e foarte bine. Unii dintre cei care au intervenit au spus că important este să nu se complice lucrurile prea mult de la început. Să se stabilească, practic, obiectivul de a garanta investițiile și Comisia trebuie să se asigure că joacă aici rolul. Condiționalitatea macroeconomică, apoi, după ce la început a făcut obiectul unor rezerve destul de răspândite, se bucură acum de o înțelegere mai mare și anume, politica de coeziune nu poate să fie izolată de uh, acordurile de guvernanță economică care sunt dezbătute și implementate. Cred că elementul cheie care trebuie subliniat aici este că nu e vorba de a penaliza statele membre care au uh, probleme economice, care necesită susținere și care au un deficit excesiv. Din potrivă, propunerea Comisiei menține ideea de a completa finanțarea pentru uh, statele din anumite programe. Însă, dacă un stat membru nu reușește să dea curs recomandărilor în cadrul acordurilor de guvernanță economică în mod sistematic, în acel moment trebuie să intervină condiționalitatea. Trebuie să oferim sprijin statelor membre care au nevoie de sprijin în perioadele de criză economică, dar trebuie să ne asigurăm că la un moment dat vor exista consecințe dacă statele membre nu respectă recomandările Consiliului. Cred că astfel am reușit să acopăr principalele uh, chestiuni. Doresc să vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru contribuțiile foarte interesante. Ja, herzlichen Dank. Herr Martin, dann Mulțumesc foarte mult, domnule Martin. Ajungem astfel și la finalul uh, reuniunii noastre. Aș dori să vă mulțumesc uh, și în numele președintei Hübner uh, pentru participarea la această reuniune, pentru contribuțiile dumneavoastră, unde pot spune că ca eurodeputați am avut multe de învățat și cred că este important să aflăm lucrurile direct de la dumneavoastră, mai ales că de această dată Parlamentul European este pentru prima dată direct implicat în decizie, deci practic suntem parteneri egali cu Consiliul pentru temele pe care le-am discutat astăzi și am realizat și prime succese uh, în acest sens, dacă mă gândesc doar la cooperarea teritorială, unde Comisia ne-a venit în tâmpinare cu această creștere de la 3,5 la 7%, însă doresc să vă reamintesc că Parlamentul European nu-și dorește acest lucru pentru proiecte minore, mici, ci noi legăm această cooperare teritorială și de proiecte de infrastructură care până acum nu au fost uh, prevăzute, lucru pe care îl vom mai negocia. S-a vorbit uh, de multe teme astăzi, de la mecanismul de conectare a Europei până la plasa de siguranță, de asemenea și acest uh, încadrare intermediară a regiunilor. Eu cred că discuțiile nu s-au încheiat, chiar dacă noi, la nivelul Parlamentului European, am găsit o poziție. Totuși mai există și voci din interiorul Parlamentului nostru care au uh, critici la adresa acestei abordări a Comisiei. Dacă mă uit acum și la declarațiile unor uh, șefi de state și de guvern în ceea ce privește of- o nouă finanțare doar pentru zona euro, așa cum s-a spus în ultimele zile. Mă întreb cum anume facem legătura cu acea politică structurală care până acum era una integrată și care își dorea să ridice să stabilească standarde pentru întreaga Europa și să ajute regiunile cele mai slabe. Și mă întreb cum anume această abordare ar putea fi coerentă chiar dacă la, la elaborarea acesteia a participat și guvernul meu, totuși doresc să aduc niște critici. Sigur că aceste discuții se vor continua și în următoarele luni. Mulțumesc încă o dată pentru participare și în final vreau să vă reamintesc că sunteți invitați și la un cocktail în uh, spațiile din fața sălii și încă o dată mulțumesc. Very good. So, now we have the cocktail.